Mes chers collègues, mesdames et messieurs. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, uh, astăzi avem uh, și canalul 25 de interpretare norvegiană. De ce? Ei bine, pentru că avem marea plăcere și onoare de a o, îi ura o, bun venit printre noi lui Elizabeth Aspaker, ministrul pescuitului din Norvegia. Doamnă ministru, în numele tuturor membrii comisiei noastre vă urez bun venit. Țin să vă mulțumesc pentru schimbul de opinii care va urma între dumneavoastră și membrii comisiei noastre. Uniunea Europeană are relații comerciale cunoscute și însemnate cu Norvegia, Norvegia fiind unul dintre membrii spațiului economic european și ai Asociației Europene pentru Liber Schimb. În ceea ce privește produsele din pescuit, uh, Uniunea Europeană uh, importă numai puțin de 78% din uh, consumul intern. Norvegia exportă mai mult de 60% din producția sa internă către piața europeană. Deci o mare parte din produsele pescu... din pescuit de pe Uniunea... din Uniunea Europeană provin din Norvegia. Cooperarea în materie de pescuit cu Norvegia uh, datează din 1989 uh, în baza acordurilor cu statele nordice și cu statele de coastă. În Consiliul din decembrie, din fiecare an, uh, Consiliul European are schimburi de opinii cu Norvegia în ceea ce privește nevoile în domeniul pescuitelui ale celor două părți, respectând uh, principiile producției maxime durabile. Dat fiind faptul că statele de coastă trebuie să se înțeleagă în privința gestionării macroului, heringului și codului, contăm foarte mult pe realismul Norvegiei. Uh, în orice caz, un lucru este clar, Norvegia este un stat foarte realist. Deci contăm pe realismul uh, Norvegiei mai ales în ceea ce privește negocierile în curs pentru 2016. Am adoptat de curând o nouă politică comună în materie de pescuit, care, printre altele, prevede și obligația de debarcare a tuturor capturilor, care se aplică din 1 ianuarie 2015 pentru, în Marea Baltică pentru speciile pelagice și din 2016 și pentru speciile demersale. Precum vă spuneam mai devreme, doamnă ministru, Norvegia ne-a precedat pentru că a introdus o interdicție a, a aruncării sebastei și codului înainte de Uniunea Europeană și merge către interdicția, a mers către interdicția totală a aruncărilor în mare încă din 2009. Deci interzice Uh, propunând pescarilor săi să folosească metode de pescuit selective. Eu cred că avem lucruri de învățat de la Norvegia în acest domeniu. În orice caz, mă interesează foarte mult să știu cum se va aplica această, cum a fost văzută această obligație de debarcare de către pescarii din Norvegia și cum i-ați ajutat pe aceștia să-și reducă um, capturile aruncate înapoi în mare. Una dintre preocupările comisiei noastre, una dintre preocupările uh, principale este lupta împotriva pescuitului uh, ilegal. Și poate ne puteți preciza ce fel de instrumente folosiți dumneavoastră pentru combaterea acestui tip de pescuit. În orice caz, doamnă ministru, încă o dată țin să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și vă dau cuvântul. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului European. Norvegia este o țară care uh, produce foarte multe produse pe bază de pește, iar Uniunea Europeană este unul dintre partenerii săi comerciali eh, cei mai însemnat. Anul trecut, eh, exporturile norvegiene au eh, beneficiat de protecție în Uniunea Europeană autoritățile norvegiene privesc uh, industria pescuitului drept una de foarte mare însemnătate pentru viitor. Iată de, aceea, de ce ne și preocupă securitatea alimentară și controlele. Vrem să ne asigurăm că oferim alimente sănătoase și care să um, întărească și încrederea în produsele norvegiene. Vrem să ne asigurăm că produsele mării pot fi consumate în mod sigur. În ultimii ani am testat între 12 și 15.000 ă, de pescării în Norvegia. Într-un report din decembrie 2014, al Comitetului Norvegian pentru Securitate Alimentară se arată că nu există nici un motiv pentru a reduce uh, reduce consumul uh, de pește pe piața norvegiană. Din potrivă, se consideră că, din păcate, pe piața norvegiană, mai ales tinerii, nu, consum nu consumă suficient de mult pește. Am introdus uh, o interdicție a aruncărilor înapoi în mare în 2007. De fapt, interdicția datează din 1987. Sistemul însă nu este perfect și am învățat din propriile noastre greșeli. Această interdic interdicție a dus și la uh, găsirea de noi soluții. Interdicția oferă pescarilor un motiv foarte bun pentru a-și adapta activitățile de pescuit. Asta nu înseamnă că noi nu aruncăm capturi în mare, înapoi în mare în Norvegia, însă la ora actuală aceasta nu mai reprezintă o amenințare la uh, adresa uh, dezvoltării durabile. O interdicție similară ar trebui uh, uh, introdusă cât mai repede și aici. Uh, lupta împotriva criminalității este foarte importantă pentru noi. Uh, am dorit și ca cooperarea în acest uh, domeniu, să, cooperarea internațională să se îmbunătățească. o, un sfert din pește este vândut pe piețele ilegale. Mulți pești de pe piața europeană au fost prinși de fapt ca urmare a pescuitului ilegal nedeclarat și nereglementat. Pentru noi uh, aceasta reprezintă o mare amenințare la adresa alimentației sănătoase. Anul trecut, uh, Norvegia a luat o inițiativă pentru o, o acțiune de cooperare internațională pentru a combate acest tip de pescuit ilegal. Uh, este vorba despre o cooperare între autorități și țări. Autoritățile uh, de pescuit, autoritățile vamale și cele de sănătate publică. Numai puțin de șase țări au intrat deja în, acest, în această schemă de cooperare și mai sunt și altele care și-au manifestat interesul. Apoi, un lucru foarte important este investiția în cercetare, <clears throat> astfel încât să reușim să uh, ne folosim cât mai bine de um, oportunitățile pe care ni le oferă uh, marea. numai puțin de 170 de milioane au fost uh, investite până acum în cercetare în acest domeniu. Cercetarea marină a devenit uh, un uh, proiect foarte interesant în programul Orizont 2020 și participarea Norvegiei la aceasta este foarte importantă. Cu siguranță națiunile maritime uh, vor reuși să profite foarte mult de pe urma programului Orizont 2020. Noi credem că o mare parte din Orizont 2020 ar trebui să fie, din banii din Orizont 2020 ar trebui să fie orientați către cercetarea marină. Avem nevoie de mai multe alimente, um, și medicamente care ar putea fi dezvoltate pe uh, baza produselor ce provin din mare. la den norske regjeringa frem ei stortingsmelding om bærekraftig oppdrett. În Norvegia a existat un sondaj și un raport către Parlamentul nostru în ceea ce privește industria de pescuit și am observat o sporire a activității acestei industrii. atât în ceea ce privește volumul și tonele de uh, alimente produse pe bază de produse uh, rezultate din pescuit, uh, comparativ între anii 1970 și în momentul de față. Este clar că acest pescuit în momentul de față are o influență asupra mediului și s-au introdus noi metode de pescuit tocmai pentru a ne asigura că această industrie poate continua să crească. Și am împărțit uh, linia noastră de coastă în diferite zone, uh, zone în care alternăm pe de o parte pescuitul și pe de altă parte o protecție, în așa fel încât să putem reconstitui stocurile. Pentru că această industrie va putea să crească doar dacă va crește în mod durabil și evident că e nevoie și de investiții într-un sistem de producție care să respecte mediul înconjurător. Acum, evident, industria știe foarte clar care sunt criteriile ce trebuie să fie respectate și Parlamentul din Norvegia a cerut o producție de alimente pe bază de produse de mare durabilă. O parte importantă a implementării noului program va fi condusă prin diferitele procese regionale și vrem să fim implicați în, această, în acest tip de cooperare. Vrem să în, uh, sporim stocurile de pește în apele teritoriale ale Norvegiei și cu cât mai repede vom fi implicați în acest proces de coordonare, cu atât mai uh, multe posibilități de găsirea unor soluții armonizate vom avea. Și noi suntem cel mai mare furnizor de uh, produse uh, de pescuit, pe, de alimente pe bază de pescuit uh, către Uniunea Europeană. Iar pentru asta trebuie să avem, uh, pentru a avea adevărată coordonare, trebuie să avem uh, încredere reciprocă și respect și să ne asigurăm că vom uh, beneficia de condiții egale. Mulțumesc foarte mult! Merci, Madame la Ministre. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Și iată că acum Vom avea ocazia să dăm cuvântul membrilor, mai întâi reprezentanților grupurilor, mai întâi coordonatorii. Dau mai întâi cuvântul lui Gabriel Mato din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă ministră, în Parlamentul nostru, în Comisia noastră. După cum bine ați spus, Uniunea Europeană și Norvegia suntem asociați, suntem prieteni. Noi, ca și deputați, suntem pe aceeași linie de gândire ca și dumneavoastră și uh, nu avem decât lucruri bune de spus față de Norvegia în acest domeniu al pescuitului. Și deci împărtășim obiectivele pe care vi le-ați fixat dumneavoastră. Le împărtășim pe deplin avem a, aceeași analiză ca și dumneavoastră, aveți dreptate. Dorința noastră este să reducem cantitățile de pește aruncat înapoi în mare, aruncat înapoi în mare. și acest element va marca viitorul acestui sector. Și e clar că împărtășim acest punct de vedere, este ceva fundamental, lupta împotriva pescuitului EU, ilegal, uh, nedeclarat și reglementat. Aș dori să știu dacă ne-ați putea spune câteva cuvinte în așa fel încât să transmit și eu mai departe mesajul, să ne spuneți ceva. O întrebare mi s-a adresat recent și m-a surprins asta. Mi s-a spus, spre exemplu, un lucrător din Norvegia poate să fie șeful unei întreprinderi de pescuit fără niciun fel de problemă. Și în funcție de legislația din Norvegia, totuși, un, un cetățean străin nu poate fi titular al unei, nu poate fi posesorul, nu poate fi proprietarul unei întreprinderi de pescuit în Norvegia. Oare așa, este, așa stă situația sau există în continuare obstacole în așa fel încât uh, un cetățean, spre exemplu spaniol, să poată să aibă o astfel de societate? Am avut dezbateri cu diferite persoane, cu diferiți marinari care au lucrat, care au cotizat timp de ani de zile în Norvegia și ulterior au avut dificultăți în ceea ce privește accesul la dreptul lor de pensie ar fi avut dreptul la pensie pentru anii prestați și se pare că nu au reușit să obțină acest drept. Și aș vrea să știu dacă eventual se poate găsi o, o soluție, pentru că e o problemă pentru foarte multe familii spaniole. Și în final, o întrebare care este părerea dumneavoastră, care este percepția dumneavoastră în ceea ce privește eventuala credibilitate și care de multe ori pusă sub semnul întrebării în funcție de rapoarte, dacă rapoartele sunt favorabile sau nu, sunt în, fa- în favoarea anumitor păreri sau nu. Aș vrea să știu, deci, care este părerea dumneavoastră referitor la credibilitatea ICES. Nimic mai mult, mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc, Gabriel. Și acum doamna Rodust, din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc doamna ministru. Mă bucur de uh, prezența dumneavoastră și mă bucur de această ocazie de a discuta personal împreună cu dumneavoastră. Vreau să, mulțumesc, uh, să vă mulțumesc încă o dată pentru rolul important pe care îl jucați în interzicerea uh, aruncărilor înapoi în mare, precum și negocierea PCP, la care ați participat cu uh, uh, foarte multă atenție. Am observat un interes deosebit din partea Norvegiei. Ar mai fi câteva elemente de detaliu ce trebuie precizate, în așa fel încât colegii noștri uh, să înțeleagă bine felul în care funcționează această interdicție. Dacă ne-ați putea preciza mai mult din punct de vedere practic. Apoi, în ceea ce privește Am înțeles că anumite stocuri au fost pur și simplu epuizate în ceea ce privește populația, uh, um, în ceea ce privește puieții de pește. Și uh, aș vrea să știu cum anume veți reacționa. Știu că ați închis anumite zone, nu mai e posibil să se pescuiască acolo sau uh, poate eventual ar mai trebui să existe și alte măsuri. Cum anume organizați această selecție a somonului care poate fi astfel pescuit. populația sălbatică, somonul sălbatic, e o populație care este amenințată și de pare că numărul uh, lor scade. Aveți informații științifice, statistice concrete uh, referitoare la această specie? Mulțumesc! Merci, Je passe maintenant la parole au... Mulțumesc, Ulrike, și acum dau cuvântul reprezentantului ECR. Ja, hartelijk welkom, eh, mevrouw de minister. We zijn al vriendelijk. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă ministru. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Am ascultat cu atenție prezentarea și în ceea ce ne privește pot să vă spun că noi poate suntem mai puțin flexibili și am fi vrut să Începem prin a discuta acordurile care până la urmă nu au fost uh, finalizate. În ceea ce privește merlanul, știu că e vorba de un volum de 6.000 de uh, tone uh, și știu că dumneavoastră ați evocat durabilitatea, problema aceasta a dezvoltării durabile. Însă observăm că există sute de mii de tone pentru anumite specii uh, care sunt astfel implicate și în momentul în care dumneavoastră vorbiți de dezvoltare durabilă, mi se pare oarecum delicat. Mai sunt regiuni, zone care au fost fixate în mod unilateral pentru pescuit sau interdicție pentru pescuit și e destul de păcat. Aș vrea să știu totuși care este părerea dumneavoastră. Apoi, Același lucru se aplică și în cazul heringului. Există nave europene care nu mai au multe posibilități de a pescui în anumite zone uh, din apele teritoriale ale Norvegiei, ceea ce mi se pare de mirare, pentru că aveam impresia că se uh, uh, încheiase un acord separat uh, care se refera la anumite țări și nu cred că ați fi putut în mod unilateral să interziceți, uh, spre exemplu, navelor olandeze accesul la aceste uh, zone de pescuit. Știu că există o astfel de interpelare și din partea Comisiei Europene și ne-ar fi interesat foarte mult să știm care este și poziția dumneavoastră. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră sau dacă eventual ne puteți da câteva informații suplimentare în așa fel încât să știm cât mai bine ceea ce se întâmplă la fața locului. Pentru că uh, aș vrea să știu dacă eventual situația se poate învenima, dacă nu cumva există un risc de escaladare a spiritelor, uh, a prinderii spiritelor. Mulțumesc, Peter, spune domnul președinte, și din partea FDD. Domnul Finch, mulțumesc, domnule președinte. După mea s-a plăcut, doamnă ministru. Noi, în Regatul Unit, admirăm Norvegia și așteptăm cu nerăbdare ziua în care vom avea și noi un control de plin al apelor noastre teritori ă, teritoriale. Întrebarea mea este următoarea ați avut dificultăți în încheierea unor acorduri internaționale pentru că unii de la noi, din Regatul Unit, ar vrea să, speriați că noi n-am putea să facem acest lucru eventual. Mulțumesc. Merci, monsieur Finch. Mulțumim foarte mult, domnule Finch. O să deveniți noastră europeană, o să vedeți. Până la urmă o să reușim și asta. Je, je, je passe la parole à notre collègue Jaroslav Valeza. Și acum colegul nostru Jaroslav Valeza. Mulțumesc. Uh Domnule președinte, o după amiază plăcută, doamnă ministru. Știu că s-a abordat deja această problemă, dar vreau să o evoc încă o dată. În ultimii ani de zile au sporit cotele pentru flotele norvegiene și rusești cu o participare de asemenea și a unor anumite țări terțe. Pentru 2009 până în 2012 s-a ajuns la o cotă unică de 18.000 și în acest sens, în ceea ce privește sporirea cotelor pentru alte tipuri de specii de pește, Norvegia a spus că în principiu cantitățile vor fi per total de 200 de uh, tone, spre exemplu pentru Polonia. Acum, eu aș vrea să știu, s-au făcut niște studii științifice în zona respectivă pentru a putea evalua situația mai concret? Plecând de la tratatul de la Paris și tratatul de la Spitsberg, aceste chestiuni sunt deja reglementate. Și prin aceste tratate se spune că trebuie să existe un, un acces la uh, resursele existente în acest arhipelag. Acum, atât Norvegia cât și Rusia în ultimii ani uh, au pescuit în aceste regiuni, însă nu au permis accesul și către țările terțe. Eu sunt de acord cu poziția Norvegiei, pentru că resursele din acest arhipelag trebuie să fie reconstituite în așa fel încât să se poată îmbunătăți condițiile de lucru. Dar de ce nu se actualizează în același timp și cotele prevăzute pentru țările terțe? Mulțumesc și acum domnul Dos Santos. Chiar, Eh, Mulțumesc. Vreau și eu să o felicit pe doamna ministru. Pentru că e foarte bine că putem dezbate aici împreună. Eu am avut multe de învățat din Norvegia și cred că Norvegia are de arătat lumii multe lucruri, în special în ceea ce privește uh, speciile uh, pe care le-a prezentat uh, colegul meu în prezentarea sa. Aș vrea să vorbesc de asemenea de importanța uh, politicilor în acest domeniu pentru științele maritime și pentru uh, mări și oceane în general, pentru că ar trebui să existe mai multă cercetare în aceste științe, așa cum se întâmplă de altfel la nivel terestru și spațial, bineînțeles, pentru că uh, la fel de bine ar trebui să avem grijă și de mările noastre. Eu vin dintr-o țară în care uh, speciile cele mai importante din uh, Norvegia, respectiv codul, este un adevărat simbol național care se mănâncă de, uh, de Crăciun în fiecare an și o bună parte din codul care se mănâncă la noi vine din Norvegia. Am uh, vorbit și despre zonele de pescuit, de cod și este important să avem grijă de aceste stocuri de cod pentru uh, a menține existența lor pe viitor, făcând eforturi de durabilitate, de o gestiune responsabilă, durabilă, așa cum a făcut-o Norvegia până acum, pentru că Norvegia este o țară lider în ceea ce privește legislația în domeniu. În ceea ce privește însă disponibilitățile de pește, să fim parteneri cu toate părțile interesate, cu celelalte state. Și Portugalia nu numai că are o flotă importantă, ci are și o tradiție importantă în ceea ce privește pescuitul. Dacă vorbim de punctele pozitive, ar trebui să le menționăm și pe cele negative și voi trece acum la acele elemente pe care le-aș pune eu sub semnul întrebării. De exemplu, Există probleme nu neapărat de natură economică sau uh, agricolă, ci pentru mediu. Pentru că există uh, specii sălbatice care ar putea duce la o reproducere cu impact uh, deosebit de mare asupra speciilor sălbatice și ar putea duce la vulnerabilizarea acestora. Din câte știu eu, oamenii de știință spun că lucrurile sunt destul de sigure, că nu sunt probleme și că nu există pericol ca aceste specii să mm, scape și să mm, dăuneze mediului, cele care sunt crescute în acvacultură. Și vreau să vă întreb ce măsuri se pot lua pentru ca uh, animalele care sunt acum în acvacultură să treacă în mediul natural. Nu știu dacă nu e vorba aici într-un fel de o inversiune a geografiei de reproducere, a spațiilor de reproducere pentru somon. Și vreau să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu utilizarea MGO-urilor în agricultură. Pentru că, în ciuda tehnologiilor utilizate până acum și de progresele științifice făcute, eu am îndoieli mare în ceea ce privește utilizarea lor în contextul în care aceste uh, specii ar putea ieși în afară și s-ar putea încrucișa cu speciile sălbatice. Deci nu știu ce părere aveți despre utilizarea OMG-urilor în acvacultură. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Lopez Manco. Blanco. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu foarte mare atenție prezentarea făcută de doamna ministru din Norvegia și, dacă îmi permiteți, voi sublinia și eu o temă care este importantă pentru țara mea și de aceea aș vrea să o prezint astăzi aici. Din 1994 încoace, marinarii europeni care lucrează sub pavilion norvegian nu sunt incluși în sistemul de asigurări sociale în Norvegia. Și totuși există marinari europeni care au lucrat înainte de anul 1994 sub pavilion norvegian, unii dintre ei perioade lungi de timp și totuși nici lor nu le sunt recunoscute drepturile sociale. În special e vorba aici de pensii, sau de felul în care se calculează perioada de muncă pentru calcularea pensiilor. Mă gândesc acum la marinarii din Galiția, care sunt uh, membri ai asociației Low Hope, deși există și alte cazuri în comunitatea mea și în general în Uniunea Europeană, așa cum s-a arătat în fața Curții de Justiție a europenii, europene în uh, cauza 465 care este încă uh, în perol. Această problematică a fost adusă în fața Comisiei Europene și a Consiliului și iată au trecut peste 10 ani de când, uh, prin intermediul Parlamentului European, instituțiile europene au făcut cunoștință foarte precisă cu această problemă. Cererile făcute de marinarii spanioli arată că, deși ei și-au plătit toate impozitele în Norvegia, în ziua de astăzi nu pot să perceapă pensia corespunzătoare pentru că autoritățile norvegiene nu le recunosc drepturile și, prin urmare, nu vor să includă uh, transferul spre sistemul de asigurări sociale din Spania. Această situație uh, își are originea în urmă cu 30 de ani, cum este uh, cazul lui Alberto Pardinias, care a lucrat uh, din 81 până în 85 pentru o navă norvegiană. Iată de ce vreau să știu ce a făcut Norvegia față de Spania și față de Uniunea Europeană în conformitate cu mandatul de intermediere pe care l-a oferit Parlamentul uh, și ținând cont de dorința noastră de a promova acorduri uh, bilaterale între statele afectate, așa cum arată acest acord. Vreau să vă reamintesc că încă din 2001-2003 am avut o problemă asemănătoare cu 10.000 de lucrători spanioli care lucraseră în Gibraltar. Și vreau să vă amintesc de asemenea că Comisia a luat inițiativa și s-a ajuns la un acord bilateral pentru a rezolva această problemă. Sper de aceea ca și marinarii spanioli care au lucrat în Norvegia să aibă și ei câștig de cauză. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Senja, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna ministră, pentru prezența dumneavoastră aici. Aș avea două întrebări foarte subcinte. În primul rând, aș vrea să știu uh, cât de interesată este Norvegia de acvacultură din uh, Uniunea Europeană și în special din regiunea mea din Galiția. În al doilea rând, aș vrea să cer prin intermediul dumneavoastră să obținem un răspuns urgent față de uh, cererile marinarii care au lucrat uh, în domeniul comercial înainte de 1994 în Norvegia, sub pavilion norvegian și care nu au în continuare drept la pensie, așa cum a spus și colegul meu. Aș vrea să obținem prin intermediul dumneavoastră un răspuns pozitiv pentru a ne asigura că acest conflict se va soluționa în mod favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Duncan, vă rog. Ian, te rog. Foarte, foarte rapid. Am două întrebări uh, succinte pentru doamna ministru. În primul rând, în legătură cu impactul pe care l-a avut interdicția uh, rusească și felul în care aceasta a afectat uh, Uh, industria noastră și în al doilea rând interdicția aruncărilor înapoi în mare care au fost introduse în 1997 și noi ne gândim la o astfel de posibilitate și vreau să vă întreb ce lecții am avea de învățat de la dumneavoastră sau ce ne-ați sfătuit să facem înainte de a trece mai departe pentru a ne asigura că o astfel de interdicție are rezultate bune pentru toate îngrijorările noastre. Mulțumesc, Ian, pentru că ai fost atât de uh, succint. Dau cuvântul colegei noastre, doamna Tomasici. Da. Mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă pentru doamna ministru. Ce faceți cu pescuitul pe scară mică? Și vreau să vă întreb dacă aveți uh, limite uh, în ceea ce privește uh, uneltele de pescuit pentru uh, acești pescari care pescuiesc pe scară mică. Și nu știu dacă există o protecție ca fiind considerată o, o, un instrument de pescuit uh, tradițional. Mulțumesc, domnul Milamon. Mulțumesc, domnule președinte, și eu foarte pe scurt. Doamna ministru, îmi pare rău că am ajuns un pic cu întârziere pentru că dumneavoastră începuse deja discursul și v-ați referit la o temă foarte importantă, este vorba de acvacultura în uh, țara dumneavoastră. Este foarte importantă nu doar pentru dumneavoastră, cât și pentru Uniunea Europeană, pentru că este o sursă de aprovizionare pentru Uniunea Europeană și cred că putem învăța foarte multe din practicile dumneavoastră. Știu că ați avut uh, uh, un târg pe această temă în Trondheim, unde există o adevărată expoziție de tehnologie de vârf în acest domeniu. Uh, în al doilea rând, așa cum spunea și coordonatorul nostru, domnul Mato, și alți doi colegi din Galiția și eu vin tot de acolo și eu mă întâlneam cu domnul Ricardo Lustres aici, care este președintele acestei asociații Low Hope, care a fost menționat aici și care are speranțe pentru că din 94 lucrează pe această temă și a fost recunoscut de autoritățile norvegene ca neavând reședința acolo, deci nu avea dreptul la pensie. Știți și dumneavoastră foarte bine care este situația, știți că avem un dialog deschis deschis cu autoritățile norvegiene, dar fără rezultat, așa că v-aș ruga să ajutați acești foști marinari. Mulți dintre ei au și dispărut între timp și așteaptă de foarte mult timp o soluție, au venit și la Comisia de Petiții în Parlamentul European, așa că nu pot să pierd această oportunitate pentru a vă reaminti cât de importantă este această temă în țara mea, în Galiția. Mai sunt spanioli în sală? întreabă domnul președinte, pentru că am putea să reiterăm această întrebare de fiecare dată. Da, e bine că fiecare își pune punctul de vedere, e logic așa. Și acum domnul Corbett, un britanic în sfârșit. Da. Aș vrea să spun că cu cetățenii britanici, nu neapărat în domeniul pescuitului, dar pe alte embarcațiuni norvegiene sau britanici care au case în Norvegia, în uh, nordul Norvegiei și care s-au confruntat cu astfel de probleme. Vă voi putea trimite detalii dacă vă interesează. Însă întrebarea mea ar fi fost alta. Domnul Finch spunea că și-ar fi dorit ca Marea Britanie să vi se alăture în afara UE. Eu mă întreb de ce Norvegia nu ni s-a alăturat nouă Uniunii Europene, pentru că aveam multe speranțe și uh, am avut dificultăți, într-adevăr, să avem un adevărat mediu de cooperare și stabilitate în Europa, care v-a adus beneficii, deși nu vă aduceți contribuția uh, față de această cooperare. Și până la urmă a trebuit să adaptați o bună parte a legislației noastre, deși nu aveți nimic de spus atunci când e vorba de elaborarea legislației. Ați vorbit și despre programele de cercetare și spuneați că vă doriți mai multe programe de cooperare în domeniul cercetării, dar dacă ați fi înăuntrul Uniunii, probabil că ați avea mai mare putere de influență și un cuvânt de spus mai puternic. În ceea ce privește comerțul exterior, știu că a existat acest acord de liber schimb cu China, însă după vizita Dalai Lama în Norvegia, practic s-au redus importurile din Norvegia uh, de pește. Așa s-a întâmplat și uh, știu că relațiile sunt dezechilibrate între China și Norvegia spre deosebire de Uniunea Europeană, care are o capacitate de, de influență, de presiune mult mai mare față de China atunci când negociem între noi. Mulțumesc, domnule Corbett. E adevărat că o eventuală aderare a Norvegiei la Uniunea Europeană, un lucru pe care tocmai l-am discutat la birou cu doamna ministru, dar, mă rog, dânsa va spune ceva considerat de cuvință. E adevărat că noi am primit Norvegia cu brațele deschise. Foarte deschise, larg deschise, nu-i așa? Și, domnule Finci, până la urmă vă vom convinge. Sunt sigur că la sfârșitul mandatului meu voi reuși să o fac. Da, dau cuvântul acum doamnei Brazelcamp. Mulțumesc! Am să vorbesc în engleză. Doamnă ministru, Uniunea Europeană este cea mai mare piață pentru produsele care vin din Norvegia. De aceea este important să avem niște valori și standarde comune pe care să le respectăm reciproc. Așa că aș uh, dezbate aici o chestiune o chestiune importantă pentru noi și anume vânătoarea de balene. A, am citit ce se întâmplă cu carnea de balene și faptul că aceasta ar fi afectată de pesticidele utilizate Dar răspunsul a fost că în loc să scadă uh, vânătoarea de balene, practic ea a crescut anul trecut, făcând ca Norvegia să fie uh, pe primul loc la nivel mondial. Trebuie, bineînțeles, respectate și convențiile internaționale în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor și aș vrea să vă întreb când veți pune capăt acestei vânători de balene în Norvegia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi, doamna ministru. A fost uh, aici un adevărat uh, bombardament cu întrebări, multe dintre ele se repetă. Am să vă dau cuvântul acum să încercați să răspundeți colegilor. Vă rog. Tusen takk. Um, la meg starte med kanskje det Da, vă mulțumesc. Voi începe cu ultima întrebare care mi-a fost adresată, cea referitoare la vânătoarea de balene. Noi, în Norvegia, suntem convinși că vânătoarea de balene, așa cum o facem noi, este una durabilă aceste balene mănâncă mult cod din uh, apele noastre teritoriale și, practic, vânând balenele, restabilim uh, echilibrul. Anul acesta am uh, vânat 770 de astfel de balene de fapt, cota este de 770 pentru acest an, însă deocamdată nu s-au vânat decât 670. Deci mai avem până la atinge cota. Uh, încă o dată este vorba și de o intenție de a păstra echilibrul între speciile existente din apele noastre. În ceea ce privește pescuitul în general, am schimbat uh, um, legislația și din 2017 acvacultura uh, pentru somon se va putea face doar cu condiția ca aceasta să nu aducă pagube celorlaltor specii. Uh, Deocamdată folosim uh, specii de somon, uh, uh, folosim somon sterili, cu alte cuvinte, în cazul în care aceștia scapă din crescătorie, nu reprezintă un risc pentru somonii din ocean, nu se pot împerechea cu aceștia. În ceea ce privește în Norvegia funcționează principiul uh, poluatorul plătește, deci în astfel de cazuri crescătorii au uh, de plătit uh, sume însemnate în cazul în care scapă să mondin crescătoriile lor. Și da, există câteodată accidente în crescătorii, însă acestea, numărul acestora a scăzut foarte mult în ultimii ani și este în continuă scădere. Norvegia își asumă răspunderile, în orice caz avem cercetători, inspectori sanitari și direcții sanitare care se ocupă în special de această problemă tocmai pentru a ne asigura că există sancțiuni, că acestea sunt aplicate, că se întreprind măsurile reparatorii necesare în așa fel încât uh, această problemă să nu depășească anumite limite. Avem o serie de măsuri care vor fi incorporate în noua noastră politică, ce va fi uh, pusă în aplicare din 2017 încolo. Um, cei din domeniul acvaculturii din Norvegia consideră că aceste măsuri sunt dure, însă în orice caz Parlamentul sprijină întru totul această politică tocmai pentru a asigura că această atât de importantă industrie în Norvegia este făcută într-un mod durabil. În ceea ce privește interdicția în privința aruncărilor înapoi în mare, aceasta a fost acceptată de către pescari, mă rog, evident, nu cu zâmbetul pe buze, cu siguranță n-au fost prea încântați atunci când am introdus această interdicție, dar uh, între timp și-au modificat uh, uneltele de pescuit în așa fel încât activitățile noastre de pescuit să fie durabile acum. Deci, până la urmă, pescarii au avut de câștigat din acest schimb de politică. Și abordarea resurselor acum se face într-un mod mult mai durabil și veniturile pescarilor au crescut. Știu că efortul de adaptare presupune mm, uh, cheltuieli, dar uh, la urma urmei acest efort, efort a dat roade. Deci schimbările au fost pozitive în în, Nor în Norvegia. Știu, de obicei, lumea este nerăbdătoare și vrea să vadă efectele pozitive așa, peste noapte, dar așa ceva nu se poate. În ceea ce privește numeroasele întrebări în privința pensiilor, pensiilor acelor cetățeni europeni care nu au obținut dreptul la pensie, chiar dacă în mod normal ar fi trebuit să beneficieze de acesta. Din păcate nu vă pot răspunde. Voi analiza această chestiune când mă întorc în Norvegia. În ceea ce privește condițiile pentru a deveni proprietar de vas. Aceasta este practic o excepție în acord. Există un protocol special atunci când am intrat în, când am semnat acordul de liber schimb. În ceea ce privește zona din Svalbard și celelalte zone protejate, în baza dreptului mării, avem uh, o zonă de 200 de mile marine de jur împrejurul uh, zonei Svalbard, o zonă protejată, iar Svalbard ne revine nouă ca obligație în baza dreptului internațional al mării. Alte țări pescarii altor țări uh, nu au cu toții același uh, statut în Norvegia, depinde de legăturile pe care le avem cu fiecare țară în parte. Dar, încă o dată, pentru cei din sectorul pescuitului există un statut aparte care depășește oarecum liniile de orientare în privința egalității de tratament. Aquanor din Trondheim este un uh, târg, o expoziție uriașă uh, dedicată pescuitului care se ține în fiecare an Acolo sunt uh, întâlniri cu toți actorii din sectorul pescuitului uh, și anul acesta această, acest târg uh, al pescuitului a fost unul impresionant. La ora actuală, 2% din producția de alimente provine din mare și cu siguranță s-ar putea îmbunătăți uh, situația alimentației la nivel mondial tocmai pe baza produselor din mare. Tehnologic vorbind, industria norvegiană este un mare pionier în acest sector. Avem uh, metode de vârf care se introduc în Norvegia în fiecare an. Norvegia Uh, plătește un fel de um, taxă pentru a putea lua parte la Orizont 2020. Precum am, precum am spus, uh, marea este sursa cea mai însemnată de hrană la nivel mondial, drept pentru care și cercetarea în acest domeniu ar trebui să fie să beneficieze de o finanțare mult mai mare decât la ora actuală. Și nu doar Norvegia, ci toată lumea va, ar avea de câștigat dintr-o atenție sporită acordată cercetării marine. S-a vorbit despre obiectivele mileniului la New York și anume nu de a produce doar mai multe hrană, dar și mai multe locuri de muncă, atât în producție cât și în prelucrare, în furnizare, subcontractare și așa mai departe. acum dacă reușim să ne descurcăm uh, fiind în afara Uniunii Europene, ei bine, în urma referendumurilor uh, uh, organizate la noi, votul a fost nu. Eu vă recunosc că la ultimul referendum am votat da. În orice caz, un lucru este clar, Uniunea Europeană este cea mai mare piață a noastră pentru produsele de pește. Da, și avem de plătit un preț destul de piperat pentru a avea acces la acest, această piață, tocmai din cauza barierelor vamale. E clar, am avea mai mult de câștigat dacă am fi mai aproape de Uniunea Europeană, pentru că relațiile noastre comerciale ar fi mult mai uh, ușoare și ar costa mai puțin până la urmă. În ceea ce privește ICES și dacă putem avea încredere în ICES, eu, eu cred că da. Informațiile acestora sunt foarte bune, ne putem baza pe ele din punctul meu de vedere. Evident, orice poate fi îmbunătățit pe lumea asta. Iar noi în Norvegia investim din ce în ce mai mult în cercetările marine și vom avea din ce în ce mai multe nave de cercetare. Dorim de asemenea și ca baza noastră de date în acest domeniu să crească, în bază de date pe care o vom putea pune și la dispoziția ICES. s-ar putea ca aici să nu fie de ajuns, dar deocamdată doar asta există. Încă o dată subliniez nevoia unor investiții suplimentare în domeniul cercetării marine. Cred că am răspuns uh, în mare întrebărilor dumneavoastră. Dacă am uitat cumva ceva, cu mare plăcere vă voi răspunde cu altă ocazie. Merci, Madame la Ministre. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru, mulțumesc pentru aceste răspunsuri la întrebările adresate de colegi, deși nu ați reușit să răspundeți la toate, pentru că erau foarte numeroase. Poate nu au auzit exact ceea ce își doreau să audă, oricum nu aveți singură posibilitatea de a lua aceste decizii la aceste întrebări precise ce v-au fost adresate, însă am înțeles foarte clar că veți transmite aceste întrebări către guvernul dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește problemele cu care se confruntă cetățenii spanioli sau britanici și care au fost evocate de mai multe ori. În orice caz, doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în uh, comisia noastră de pescuit. Sunteți oricând binevenită la noi. Sunteți un partener al Uniunii Europene, indiferent ce s-ar întâmpla și vă urez o după-amiază plăcută. Mulțumesc!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 Nous allons passer, si vous le voulez bien. Dacă sunteți de acord, vă propun să trecem la punctul 11 de pe ordinea noastră de zi. Punctul 11, care se referă la planul multianual de reconstituire a tonului roșu în Atlanticul de Est și în Mediterana. Acest raport legislativ a fost atribuit grupului PPE și domnul Gabriel Mato, cel care a fost numit uh, raportor, Astăzi vom avea o primă prezentare a acestei propuneri de către comisie, după care vom avea un schimb de opinii. Dau imediat cuvântul comisiei. Domnul Antonella, ia cuvântul? Sau cine? Antonella Comisiune. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Um, let me briefly Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt propunerea în ceea ce privește transpunerea acestui plan multianual de uh, redresare a stocurilor de uh, ton roșu, care a fost adoptat de către Consiliul European și care au fost uh, distribuit atât către Consiliu cât și către Parlament. Propunerea vizează, deci, o transpunere în legislația, în legislația europeană a măsurilor pe care le Ah, le-am ah, luat în Convenția ICAT în 2011, 2012 și 2014 pe durata sesiunilor anuale și care se referă la o, un plan de redresare a stocurilor de ton roșu, un plan multianual. Și acest plan a, fost, a făcut deja obiectul unui, unei transpuneri, unei, e vorba de regulamentul 3 3002 uh, din 2009, care a fost modificată în 2012 și mai recent regulamentul 544 din 2014. Aceste transpuneri au fost necesare pentru a ne asigura că planul original care fusese el adoptat uh, în 2008 inițial s-a transpus în mod corect în legislația europeană și că a fost implementat în mod uniform peste tot în Uniunea Europeană. Un element important care se referă la control și la monitorizarea stocurilor de uh, ton roșu. Am constatat în ultimii ani că au existat foarte multe discuții cu factori interesați, cu reprezentanța ai Comisiei, împreună cu reprezentanța ai Consiliului și a Parlamentului, tocmai pentru a ne asigura că planul original, inițial de redresare, a fost uh, modificat în seama și de evoluția acestui uh, stoc și a sistemului de monitorizare și de control din partea membrilor ICAT. Ei, pentru această propunere specifică, am inclus în proiectul de regulament câteva elemente referitoare la obligațiile de raportare. Este foarte important ca noi să avem un sistem modern de raportare, în așa fel încât să fim într-o poziție uh, potrivită pentru a monitoriza cotele. Măsuri referitoare la sistemele uh, de camera de luat vederi care au fost uh, iniția, introduse, camere stereoscopice care au fost introduse uh, atât în Uniunea Europeană cât și în, uh, în afara Uniunii Europene și diferite măsuri necesare pentru implementarea altor măsuri tehnice și pentru implementarea programului Observa, despre care poate ați auzit. El reprezintă o specificitate a acestui plan. În 2014, am avut o modificare a planului referitor la capacitatea de management, atât în materie de Uh, flote cât și de ferme și am uh, introdus măsuri suplimentare referitoare la controlele necesare în aceste ferme piscicole pentru a avea o monitorizare de plină a tuturor capturilor uh, tonului roșu și activităților din aceste ferme piscicole. Comisia a hotărât să uh, Uh, amendeze acest regulament din 2009 tocmai pentru a putea utiliza toate instrumentele legale necesare, fără de care ar fi foarte greu atât pentru pescar cât și pentru autorități să fie în măsură să înțeleagă exact care sunt regulile în vigoare. Și din acest motiv, propunerea pe care o aveți în fața dumneavoastră pleacă de la ideea că e mai bine să abrogăm total regulamentul din 2009 și să avem un singur instrument juridic unic care conține toate măsurile necesare și toate prevederile necesare. Și în final aș dori să spun că am avut o posibilitate să discutăm în detaliu toate elementele tehnice la nivel de Consiliu. Am identificat un anumit număr de îmbunătățiri aduse acestui text. Evident că acesta va fi în continuare discutat și cu Parlamentul în contextul raportului uh, Uh, aferent. Și Comisia este gata să coopereze îndeaproape cu Parlamentul în același fel în care am colaborat pe un alt uh, dosar um, asemănător. Suntem la dispoziția dumneavoastră. E clar că a fost un exemplu foarte bun de cooperare și suntem gata să răspundem la întrebările pe care membrii acestei comisii eventual ar, ar dori să le adreseze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Donatela, și acum dau cuvântul uh, raportorului, domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru aceste explicații și aș începe cu ceea ce a spus el la final, și anume că am mai lucrat, am lucrat foarte bine și pe alte dosare care implică Mediterana și foarte bine. Sunt convins că vom reuși să facem acest lucru și pe viitor și eu, în calitate de raportor la acest raport, asta voi încerca să fac. Nu am să vorbesc prea mult, în ceea ce privește latura istorică, știm care este originea acestui plan uh, multianual de recuperare, de redresare a stocurilor. În ultimii patru ani au existat mai multe modificări în 2014, în, 2014, în 2012, în 2014 și e clar că uh, Ceea ce încercăm prin această propunere a Comisiei este să avem o aplicare uniformă și aș adăuga eu eficientă a tuturor măsurilor de reglementare care au fost adăugate treptat sau propuse treptat din 2014 până în 2012 până în 2014. Trebuie să le integrăm într-un regulament unic pentru a avea o gestiune plurianuală a tonului roșu. Eu în principiu nu sunt de acord, nu sunt probleme, e vorba de multe măsuri de natură tehnică, dar în acest sens, zic eu, că nu există obstacole. O problemă ar apărea dacă eventual în propunerea comisiei se include sau se transpune în mod corect câteva dintre recomandări, în unele cazuri, așa cum spune de, cum se știe, de multe ori comisia merge mai departe decât fusese inițial prevăzut în legislația actuală în vigoare a Uniunii Europene. Și nu e vorba decât de Mediterana. Sunt foarte multe exemple și le voi menționa în mod clar în, uh, în raport. Spre exemplu, ICAT, în momentul în care se vorbește despre stocurile epuizate de ton roșu, regulamentul de control se prevede ca statul de pavilion, uh, în engleză se spune may, poate, și nu că ar trebui sau trebuie să, așa cum a spus Comisia în textul său. Deci o diferență de versiune, de exprimare. Comisia propune să se semnaleze uh, uh, portului celui mai apropiat în momentul în care cota de pescuit a fost epuizată. Însă nu cred că, de fapt, Comisia poate să meargă și mai departe decât ceea ce fusese inițial prevăzut în text. Eu sunt de părere că obiectivul unei astfel de transpunere a unor re recomandări este, așa cum spunea pe bună dreptate reprezentantul Comisiei, este să avem o aplicare uniformizată în toată Uniunea Europeană și nu să redeschidem o discuție uh, referitor la ceea ce s-a hotărât în cadrul ICAT după niște dezbateri foarte îndelungate, foarte aprinse uh, în care fiecare virgulă, fiecare punct, fiecare cuvânt a fost cântărit și uh, uh, analizat. Deci, avem nevoie doar de o aplicare uniformizată, în așa fel încât să garantăm egalitate de tratament pentru toți pescarii. Și pentru operatorii din afara Uniunii Europene, fără de care toate eforturile ce au fost făcute și toate restricțiile uh, de, pe care ar trebui să le suporte pe pescarii uh, europeni nu vor mai avea niciun sens în cazul în care se aplică reguli diferite pentru flote străine. De aceea cred eu că operatorii Uniunii Europene în niciun caz nu ar trebui să fie penalizați prin impunerea unor măsuri mai restrictive uh, deci mai restrictive față de pescare europeni uh, comparativ cu ceilalți. De aceea cred eu că ceea ce încercăm noi să facem este tocmai în mod logic, așa cum spunea și, uh, se spunea și în recomandările ICAT și asta vom propune și noi niște modificări la acest plan multianual de uh, redresare a stocului. Ne pare rău că încă o dată Parlamentul European nu a fost uh, pe deplin cooptată în această muncă și de fiecare dată când Parlamentul European nu este pe deplin implicat sau în momentul în care uh, Comisia Europeană negociază fără a informa în mod uh, pertinent și Parlamentul European, apar probleme. De aceea, cred că asta ar fi o cale pentru a continua munca noastră. Și în acest raport, Mă voi referi de asemenea și la utilizarea și, după părerea mea, și abuzul a, în ceea ce privește actele delegate. sunt foarte multe amendamente ce pot fi introduse modificări la acest text prin acte delegate. noi regretăm acest lucru nu e bine și noi în parlament nu cred că vom accepta așa ceva. putem să discutăm însă o astfel de metodă de lucru nu o putem accepta, pentru că dacă Parlamentul are o implicare doar la ultima etapă, în fond, uh, înlăturăm Parlamentului uh, o, o competență și uh, de a, de a avea un cuvânt de spus în deciziile ce sunt luate în forurile internaționale. De aceea, transpunerea recomandărilor din Consiliul Internațional de Pescuit, ICAT, trebuie să fie și o competență comună a Parlamentului European, prin procedură obișnuită, prin codecizie. Și aici nu o să cedăm nici măcar un pas. Uh, noi suntem convinși că aceste acte delegate își au un sens, însă nu pot reprezenta o cale deturnată pentru ca Comisia să uh, poată modifica textul inițial. Da, se spune că aceste acte delegate pot interveni cu modificări pe acele puncte care nu sunt esențiale, însă cine determină care sunt punctele esențiale și care nu? Deci, trebuie să aplicăm procedura obișnuită, ordinară de codecizie. Bun, după cum am spus și repet încă o dată, sunt unele amendamente de natură tehnică pe care le-am înaintat, însă nu cred eu că acest lucru ar trebui să pună probleme. Așa că doresc să mulțumesc tuturor celor care doresc să facă propuneri, sugestii, își oferă colaborarea, înainte de a ajunge la o versiune definitivă a acestui raport și, evident, puteți înainta și amendamente. În orice caz, repet încă o dată că din partea mea, ca și raportor, voi accepta toate eforturile, voi face toate eforturile necesare pentru a ajunge la un acord împreună cu Comisia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mato, și acum domnul Lafonte. Da, mulțumesc. O sugestie pe care aș avea-o. Dacă uh, vorbești cu pescarii atunci când e vorba de ton, cel puțin în Italia și bănesc că și în alte țări, uh, aceștia fac mereu aceeași cerere. Și știu că nu e vorba neapărat despre dezbaterea noastră de astăzi, dar poate am putea o include ca și sugestie sau ca o aducere aminte pentru statele membre pentru că nu e vorba aici neapărat de modificarea cotelor de ton, care sunt deja stabilite și sunt introduse prin normativa europeană, dar e vorba de revizuirea criteriilor prin care se stabilesc cotele de pescuit de ton în statele membre. Și acesta este o critică foarte frecventă acasă la noi, pentru că, în general, micii piscari sunt excluși, practic, uh, din acest sector, care este mâna uh, marii industrii de pescuit și care are resurse importante uh, și uh, cota rămâne constantă dacă ar fi inclus și acești mici pescari uh, care respectă și mai mult mediul. Situația este oarecum paradoxală, pentru că există un număr foarte mare de pescari în diverse state membre care n au avut niciodată acces la această cotă de pescuit de ton și nu o va avea probabil niciodată. Dar în ziua de astăzi, în uh, zona Mării Adriatice, există foarte mult ton care practic dăunează pescuitului de mici specii pelagice, pentru că, practic, le mănâncă pe acestea. Și pentru că nu există cotă de pescuit, o cotă minimă de pescuit pentru, pentru aceștia, iată, avem o problemă foarte mare. Știu că este oarecum în afara domeniului de aplicare a acestui raport, dar am dorit să uh, cerem statelor membre să revizuiască criteriile după care stabilesc cotele de pescuit în fiecare stat membru și să țină cont și de micii pescari atunci când o fac. Mulțumesc, doamna Aguilar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vroiam și eu să profit de această ocazie și de dezbaterea pe care o avem astăzi pentru că dacă e vorba de măsuri de natură tehnică, nu aș avea prea multe de adăugat. Așa cum spunea și domnul Mato, Comisia a schimbat verbul utilizat din May în Shell ca să uh, schimbe practic interpretarea. Dar lăsând asta deoparte, aș vrea să subliniez aici că a, uh, dovezile științifice de care dispunem până la ora actuală ne arată că planul de recuperare a speciei de ton roșu a fost implementat cu succes și s-au atins obiectivele stabilite, drept pentru care ar trebui să felicităm flota europeană pentru toate eforturile făcute, eforturi destul de mari pentru o redistribuire a cotelor pentru tonul roșu. Și mă bucură că acest plan de recuperare a funcționat atât de bine pentru că tocmai acesta era și obiectivul nostru. Totuși, și rezultatele și dovezile științifice, oamenii de știință ne spun acest lucru și trebuie să-i ascultăm, cred că poziția anterioară a ICAT în ceea ce privește posibilitatea de creștere a cotei de ton roșu, cred că comisia în trecut a fost foarte receptivă și cred că în mod nejustificat. Noi ne-am asumat această schimbare, însă uh, ea era foarte restrictivă. Repartizarea care s-a făcut după aceea în cadrul statelor membre nu ține cont, așa cum uh, spunea și colega mea, nu ținea cont de micii pescari și aș vrea să reamintesc aici uh, un uh, sector din regiunea Almadrava, care practic se ocupă doar cu pescuitul de ton și care a avut probleme. Am avut deja o audiere pe această temă și în uh, sudul Spaniei, în Andaluzia, această acest sector de activitate este foarte important, în special pentru zona din Cadiz, unde șomajul este foarte ridicat. Iată de ce este important să ținem cont de felul în care sunt revizuite cotele în fiecare an și la un moment dat va trebui să luăm decizia să uh, favorizăm uh, sectoare de activitate cum ar fi cel din Almadrava și micii pescari în general pentru pescuitul de ton. De aceea vreau să folosesc această dezbatere pentru a vorbi și de consecințele și importanța pescuitului durabil în această regiune. Nu știu dacă este foarte oportun, dar doream ca în comisia noastră să um, se asculte și acest punct de vedere și Uh, știu că de multe ori uh, Comisia nu ține cont foarte mult de astfel de sectoare de activitate care au o activitate foarte durabilă. Mulțumesc, uh, Clara. Richard Corbett. Nu? Nu dorești? Îi dăm cuvântul, dar n-a cerut să ia cuvântul. Nu, nu asta vreau să spun, nu. Înainte de a da cuvântul colegului nostru, Ricardo, aș vrea să fac un comentariu. Tocmai am uh, citit uh, o analiză făcută în presa franceză în care se făcea o corelație între creșterea stocului de ton roșu uh, după măsurile drastice pe care le-a luat ICAT-ul, am văzut că stocurile sunt în creștere semnificativă pentru tonul roșu și, pe de altă parte, scăderea și scăderea stocului pentru cealaltă specie de ton, tonul galben. Trebuie deci să fim foarte atenți pentru că trebuie să găsim întotdeauna un echilibru, felul în care gestionăm ce se întâmplă cu o specie poate afecta o altă specie. Nu știu dacă este neapărat științific valabil ce spun, dar trebuie să fim atenți. Și acum Ricardo Serao. Da, mulțumesc. Vorbesc în numele doamnei Renata Briano, care mi-a cerut să intervin aici uh, cu prezentarea sa, însă înainte de aceasta aș vrea să susțin uh, cele spuse de Marco și de Clara Aguilar în ceea ce privește pescuitul tradițional și micii pescari. pentru că aceștia nu au uh, acces la cotele de ton roșu. Știu că uh, este o problemă internă la nivelul țărilor, pentru că acestea distribuie cota la nivel național, dar cred că ar trebui să facem presiuni pentru a oferi noi oportunități pentru aceste sectoare de activitate, pescuitul uh, artizanal și pentru micii pescari. Și acum trecem la cealaltă intervenție a mea, cea pe care mi-a transmis-o Renata Briano, care este raportor din umbră din partea grupului SCT. E o întrebare de natură tehnică pe care o adresez comisiei. Dânsa dorește să ridice aici un semn de îndoială în legătură cu propunerea actuală a Comisiei, pentru că ar exista un risc de a avea un regulament care anulează practic regulamentul în vigoare sau măsurile în vigoare ale ICAT Textul actual se pare că abrogă regulamentul 302 din 2009, care implementează recomandările uh, ICAT 2607. Pe de altă parte, aceste recomandări 2607 sunt în continuare în vigoare și există prevederi specifice care nu pot fi abrogate pentru că regulamentul 1404 nu ne permite acest lucru. Iată de ce există o parte a acestor recomandări 2607 care trebuie incluse în noul text sau nu se poate abroga textul 302 din 2009. Riscul este ca practic să anulăm în mod ilegitim recomandările ICAT, care sunt în continuare în vigoare și aceasta ar duce la o situație de incertitudine juridică. Mulțumesc! Toată lumea a luat cuvântul, acum am să uh, îi dau cuvântul uh, comisiei, poate, înainte de la da cuvântul raportorului. Domnul Donatela dorește să intervină, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește întrebarea referitoare la felul în care sunt repartizate cotele la nivel național în funcție de diverse tipuri de activități, în special în ceea ce privește așa numitele TRAPS, este de competența statelor membre și e vorba de decizii naționale pentru a repartiza cât mai bine uh, cotele care sunt distribuite după întâlnirea anuală a ICAT. Totuși, aș vrea să atrag atenția că acest plan de recuperare ține cont și de particularitățile ansamblului activităților de pescuit, pentru că acest plan include măsuri tehnice, măsuri de control, uh, diverse obligații care sunt uh, diferite în funcție de specificitatea activității. Și uh, în cadrul dezbaterilor de la ICAT și în cadrul pregătirii acestor negocieri acordăm atenție deosebită acestor chestiuni, astfel încât obligațiile care revin după aceea, de exemplu pentru navele foarte mari care au cote foarte ridicate, acele cerințe să nu fie identice cu cele care sunt aplicate pentru uh, pescuitul pe scară mai mică. Există totuși prevederi care țin cont de specificitatea activității. Deci asta ca să vă spun că indiferent de felul în care se repartizează cotele, pentru că asta ține de suveranitatea statelor membre, în planul de recuperare, în măsurile tehnice, sunt prevăzute niște măsuri de adaptare, de ajustare, astfel încât uh, anumite tipuri de activități să uh, nu se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește monitorizarea și sistemul de control. Cred că în felul acesta am răspuns un pic și uh, vom uh, menține dialogul pe această temă cu raportorul. Un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun fel de risc juridic în ceea ce privește încălcarea unei recomandări a ICAT, în special în ceea ce privește uh, utilizarea cuștilor în uh, sistemul de acvacultură. Știm foarte bine care este problema a fost prezentată la această comisie de doamna Ariano și pot să vă asigur că în cazul analizei juridice care a fost făcută înainte de propunerea regulamentului de către comisie, deci am făcut analiza și din punctul nostru de vedere nu există un astfel de risc. Bineînțeles uh, că suntem uh, deschiși să vedem care este punctul de vedere și a altor juriști, însă noi am analizat această problematică și în analiza noastră am văzut că nu există un astfel de risc. Dar uh, vom ține cont de această problemă care a fost prezentată de un membru al Comisiei. Mă opresc aici, domnule președinte, și menținem oferta noastră de dialog față de munca raportorului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mato, vă rog. Da, domnule președinte, pentru că s-a vorbit despre cote, vreau să a, răspund comisiei și celor doi colegi care au intervenit. Comisia are dreptate. Competența pentru repartizarea cotelor este la nivel național. Dar am uitat să spun comisiei că statul membru face această repartizare în funcție de cota care i-a fost alocată. cota alocată prin ICAT și în urma dezbaterilor din ICAT, dezbateri la care participă UE și așa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani, uh, în mod absolut de neacceptat din punctul meu de vedere, în ciuda tuturor rapoartelor științifice care arătau că cota ar putea să crească, ce a făcut Uniunea Europeană? A refuzat să crească această cotă și a menținut-o constantă. Deci, dacă repartizăm puțin, e clar că puținul ăla ajunge la foarte puțin sau uh, la mulți, dar foarte, foarte puțin. Deci lucrurile sunt foarte clare și cine are de pierdut aici e clar că pescuitul artizanal este cea, cea mai mare victimă. Mie nu trebuie să-mi explicați asta pentru că am văzut ce s-a întâmplat în insulele Canare. Putem avea aici o dezbatere la nivel național cu ce se întâmplă în Andaluzia sau în insulele Canare. Dar în Canare, în 24 de ore, practic, se terminase, se epuizase cota de care dispuneau și uh, practic pescuiseră ton ca să facă cadou, nu pentru altceva. Deci, ce înseamnă asta? Că rapoartele științifice trebuie să fie evaluate de fiecare dată, nu doar atunci când ne convine să spunem că ele sunt bune și când nu ne convine să pur și simplu să le omitem și să nu urcăm până la acele limite maxime pe care le autorizau rapoartele științifice. Deci, da, ar fi bine dacă Comisia ar fi mai atentă de data aceasta și la următoarea întâlnire a ICAT să susțină acele criterii și evaluări care au fost făcute, să se țină cont de estimările pentru 2017, încă din anul 2016. Și vreau să spun acum în mod formal Comisiei că aș dori să se facă acest avans a cotelor din 2017 în 2016, pentru că stocurile de ton sunt perfect recuperate. Deci uh, nu putem să fim atât de precauți cum am făcut în trecut, când toate rapoartele oamenilor de știință spuneau practic contrarul. Și ne întoarcem acum, în sfârșit, la documentul de astăzi. Vom lucra pe marginea lui. Domnul Ricardo Serao a prezentat o, o problemă din partea colegei noastre, dar comisia ne-a răspuns că nu există niciun risc, deci cred că nu sunt probleme. Mulțumesc. Mulțumesc. Termenul 90 în decembrie pentru prezentarea amendamentelor 16 noiembrie la orele 12 și votul în comisie va avea loc pe 10 decembrie la plenară ianuarie 2016. Trecem acum la punctul 12. Le point 12 c'est este vorba despre un schimb de opinii cu Comisia în privința guvernanței internaționale a oceanelor. La 4 iunie 2015, Comisia a lansat o consultare în privința guvernanței internaționale a oceanelor, care are ca obiectiv să strângă la oaltă avizele în această privință, uh, prin care Uniunea Europeană ar putea să contribuie la o mai bună definire și îmbunătățire a guvernanței internaționale a mărilor și oceanelor și mm, pentru a viza o creștere albastră durabilă. Această consultație are un interes special pentru comisia noastră, având în vedere că lucrăm actualmente pe un raport de, din proprie inițiativă, uh, raportor uh, Norica Nicolai, în ceea ce privește uh, diversitatea marină în zonele care se află în afara jurisdicțiilor naționale în cadrul Convenției Națiunilor Unite în privința dreptului mării. 60% din oceane se situează în afara apelor teritoriale. Uh, iată de, aceea de ce trebuie să gestionăm aceste ape uh, durabil. Ori acest lucru nu se poate face decât aducându-i la oaltă pe toți actorii. Conceptul de guvernanță a oceanelor este un concept foarte vast, uh, are o serie de reguli, de instituții, de acorduri și de activități care permit gestionarea utilizării oceanelor. Uh, consultarea ar trebui să permită precizarea tuturor acestor concepte, iar eu aș dori să cer comisiei uh, să ne spună care sunt acei actori internaționali care apără ideea cadrului actual de guvernanță internațională a oceanelor și că acesta n-ar fi destul de suficient, n-ar fi suficient pentru a garanta utilizarea durabilă a oceanelor. Pentru că așa apare în um, textul consultării din partea comisiei. Um, de asemenea, aș vrea să știm um, ce va aduce Comisia la nivel internațional pentru a îmbunătăți cadrul juridic actual. În fine, țin să subliniez că Comisia a cerut uh, să intervină în fața Comisiei noastre uh, în privința acestei consultări și, uh, într-adevăr, aș dori ca aceasta să vină să prezinte cu același entuziasm concluziile din consultarea sa în privința ecoetichetei. Comisia, vă mulțumesc. Da, sunt foarte bucuros să, să fi putut veni astăzi să vă vorbesc despre guvernanța oceanelor și pentru a vă aduce câteva lămuriri suplimentare. Ce e foarte important în contextul de față este motivarea uh, acțiunii noastre, <clears throat> acțiune care se află în curs. Este vorba despre un teren destul de nou, aș spune, uh, mai ales că încercăm să privim dintr-o perspectivă globală modul de gestionare uh, la nivel internațional al mărilor și modul în care poate Uniunea Europeană, Europeană să contribuie la uh, gestionarea durabilă a resurselor maritime. Evident, un lucru extrem de important este că oceanul este o resursă pentru întreaga umanitate și o resursă uriașă. Importanța acestei resurse nu va face decât să crească pe viitor, uh, mai ales în perspectiva depășirii uh, cifrei de 9 miliarde a populației uh, Pământului până în 2050. Deci oceanul va deveni o resursă principală de hrană și materiale în consecință și cercetarea în acest domeniu va căpăta o amploare din ce în ce mai mare. Folosirea oceanelor ca resursă de materiale uh, se poate vedea și consecințele acestei utilizări nu trebuie uitate. S-au făcut estimări în privința valorii acestor uh, resurse și valorii economiei oceanelor. Știți deja care sunt cifrele la nivel european, s-a vorbit de mai multe ori, 500 de miliarde de uh, valoare adăugată pentru europeni, 4-5 milioane de locuri de muncă în Europa. Dar la nivel global s-au făcut niște estimări care duc la valoarea globală a economiei maritime la 24 de mii de miliarde de dolari. Însă, în același context, remarcăm și că folosirea acestor uh, resurse marine are un impact uh, însemnat încă de acum. Estimările vizează o pierdere a diversității de 25% în ultimii 20 de ani. Deci uh, această uh, creștere a utilizării oceanelor are impacte de fel și fel. Tocmai de aceea noi dorim să le contracarăm pe acestea, să facem tot ce ne stă în putință pentru a le contracara. Dar, deocamdată ne spunem, bun, activitatea economică pe mare este în creștere, crește și utilizarea resurselor, resurselor de pește, resurselor minerale și așa mai departe. Ei bine, în condițiile astea, noi chiar credem că uh, aceste resurse sunt gestionate în mod optim la nivel mondial? Nu ar putea fi îmbunătățită această folosire? Nu cumva s-ar putea îmbunătăți încă această modalitate de gestionare a resurselor? Astea sunt întrebările pe care ni le punem. Însemnătatea e cu atât mai mare cu cât economia maritimă europeană depinde în foarte mare măsură de competitivitatea sa. Și de asemenea depinde de faptul că are uh, multe, se bazează pe multe tehnologii mai durabile decât uh, tehnologiile medii. Deci trebuie văzut și uh, cum se, poate se, se pot folosi mai bine resursele marine, dar și um, cum am putea extinde aceste uh, metode la nivel global. Am uh, dezvoltat o PCP care se bazează pe um, ideea de durabilitate Există strategia maritimă, directiva planificare spațială în mare sau inițiativa Comisiei uh, Creștere Albastră. Toate acestea merg în aceeași direcție și anume să contribuie cât mai mult la economia maritimă, dar într-un mod durabil, o gestionare durabilă. Și apoi, e clar, Uniunea Europeană are o contribuție majoră și pozitivă pe care și-o poate aduce. Pe de altă parte, Uniunea Europeană e activă în toate dimensiunile care presupun gestionarea mărilor și oceanelor, că e vorba de rezerve de pește, resurse de pește, convenții de mediu uh, sau prin intermediul statelor membre la uh, OIM. Deci Uniunea Europeană este foarte, foarte activă în toate sectoarele acestei gestiuni durabile pentru următoarele decenii. Plecând de la acest punct, așa cum a spus și comisarul, uh, uh, comisarului Vela, i-a fost însărcinat uh, de către președintele Juncker cu dosarul guvernanței oceanelor și am lansat un proces de consultare, un proces despre care ați vorbit și dumneavoastră, uh, Înainte de toate, este vorba despre o consultare deschisă, o serie de întrebări care sunt lansate prin acest document și uh, m-am bucurat să aud întrebarea dumneavoastră cu uh, acțiunile specifice ale Comisiei, dar pe de altă parte uh, comisarul Vela a lansat o serie de întrevederi cu toți actorii din domeniu și nu doar din Europa, tocmai pentru a nu ne mai învârti doar în jurul buricului european, ci în general pentru a vedea care este situația și orientarea la nivel mondial. Suntem în uh, așteptarea contribuțiilor care ne vor folosi la o clădire mai bună a acestei uh, consultări. Bine, care sunt actorii internaționali? cei care doresc să dezvolte mai activ gestionarea oceanelor, ei bine, aceștia sunt numeroși. În primul rând, cei din țările terțe. Gândiți-vă la Statele Unite, Canada, China, Japonia, Australia. Toate acestea sunt țări care și-au dezvoltat sau sunt în curs de dezvoltare de politici maritime naționale Astfel, aceste țări încurajează discuții la nivel internațional pe acest subiect al guvernanței oceanelor, gestionării oceanelor, în uh, contextul uh, Națiunilor Unite și cadrului de la Monterey. Uh, conferința All Oceans, sponsorizată de Departamentul de Stat american, se va desfășura pe 6 octombrie în Chile, deci peste câteva zile, conferință la care este invitat și comisarul Vela. Mai sunt și alți actori internaționali care uh, își aduc o contribuție însemnată. S-a, uh, în, în, organizată de Banca Mondială a fost uh, organizată o conferință în 2014 care a fost de fapt sponsorizată de țările de jos, o conferință dedicată economiei albastre, securității alimentare și așa mai departe. Această conferință a reprezentat un eveniment de foarte mare însemnătate. De asemenea, și Portugalia a organizat o conferință pe economia albastră și dezvoltarea acesteia în context mondial. Această conferință a avut loc în Cascai, Portugalia, în luna iunie. Uh, și uh, Economist Intelligence Unit a lansat o conferință tot pe tema uh, guvernanței uh, oceanelor și data de 4 iunie practic a fost data la care s-a lansat această platformă de discuții. Deci sunt mulți actori internaționali de marcă implicați. Subiectul este unul foarte vizibil pe plan internațional, mai ales în ceea ce privește uh, mediul înconjurător Uh, problema deșeurilor maritime, care este un subiect de foarte mare interes la nivel mondial. S-au formulat foarte multe propuneri pentru uh, rezolvarea acestei mari probleme, și anume deșeurile maritime. Costurile sunt uriașe pentru gestionarea acestor deșeuri, până la 16 miliarde pe an pentru uh, a contracara efectele negative ale deșeurilor din plastic uh, care se regăsesc în mările și oceanele lumii. Deci, iată, efortul internațional este mare, sunt mulți actori care se strâng la oaltă. Pe de altă parte, clar trebuie să să vadă exact care ar putea să fie contribuția Uniunii Europene și când spun Uniunea Europeană, înțeleg în linii foarte mari. Deci tot ce înseamnă instituții europene, țări membre și așa mai departe. Tot ce înseamnă Uniunea Europeană pentru a face ca această, acest dosar să avanseze la nivel mondial, pentru a asigura o mai bună colaborare între toate instituțiile și autoritățile implicate în gestionarea oceanelor să vadă Uniunea Europeană care ar fi cele mai bune instrumente care ar putea intra în joc, cum s-ar putea concilia cât mai bine dezvoltarea resurselor și uh, impactul asupra mediului marin. Deci, practic, Uniunea Europeană trebuie să găsească procedeele și abordările cele mai bune, cele mai precise în acest domeniu. Și tocmai că rezultatele uh, consultării Uh, vor, uh, pe care a lansat-o uh, Comisia Europeană va putea face ca acest dosar să avanseze foarte bine. Deci Comisia alături de partenerii săi internaționali. Ați vorbit despre negocierile pe marginea biodiversității. Biodiversitatea din dincolo de apele, apele teritoriale, este vorba despre un subiect uh, la Națiunile Unite, rolul unor uh, organizații internaționale, așa, unor convenții internaționale, pot reprezenta un alt element care ar merita atenție. Apoi, uh, punerea în aplicare și aplicare, punerea în aplicare a acordurilor deja încheiate reprezintă un punct slab din punctul nostru de vedere. Deci, iată, elementele există. În orice caz, această, acest proces de reflexie se află abia la primii săi pași. Uh, în ceea ce privește contribuția uh, din partea celorlalte instituții este foarte binevenită, deci vă încurajez să uh, contribuiți și dumneavoastră la această consultație, care nu va putea decât să îmbunătățească activitatea uh, comisiei noastre și a comisarului Vela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, colegi. Mulțumesc. Aș dori să știu dacă eventual anumiți colegi doresc să intervină. Ah, pardon. Nu pot hésiter à me dire ce euh, Ricardo. Ricardo. Ah, ah, eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru această informație extrem de detaliată. Din punctul meu de vedere, nu pot decât să sprijin uh, felul în care își dorește să facă față acestei provocări. Și această propunere este făcută atât pentru Europa cât și pentru întreaga lume. Aș dori să amintesc de asemenea că ne aflăm într-o situație foarte diferită de cea pe care o cunoșteam acum câțiva ani de zile, în momentul în care a existat această, acest entuziasm care a dus la apariția legislației maritime. E clar că acest lucru va avea un impact considerabil asupra noastră, asupra teritoriilor uh, noastre. E suficient să amintim că acum avem un consum de resurse mult mai mare. Creșterea în domeniul alimentației, de asemenea, a fost uh, deosebit de uh, însemnată. activitatea tehnologică și felul în care utilizăm aceste resurse, poate în mod exagerat, în mod clar nu răspund nevoilor noastre de creștere și din aceste motive, tocmai, avem nevoie noi, ca și țări ale Uniunii Europene, să avem niște obiective, niște perspective care să ducă înspre o creștere albastră, înspre o economie albastră, care să utilizeze creșterea și dezvoltarea uh, în plus uh, în domeniul maritim, în plus față de creșterea și dezvoltarea așa zis tradiționale. Între anii 1950-1980, în momentul în care s-a elaborat legislația maritimă la nivel de uh, Națiuni Unite, am observat că exista foarte multe întâlniri între oameni de știință, între specialiști uh, care au creat, de fapt, acest complex uh, juridic care include diferite instrumente juridice, spre exemplu protecția speciilor migratorii sau uh, alte aspecte care au fost dezvoltate, fără de care am fi fost astăzi într-o situație mult mai complicată. E poate unul dintre conceptele cele mai pertinente și anume o dezvoltare uh, inteligentă, o protecție a resurselor, o protecție a mediului. Ideea fiind că nu avem la dispoziție decât un singur ocean, un ocean unic. Însă progresele înregistrate încă nu sunt suficiente și trebuie să recunoaștem faptul că avem nevoie de un nou sistem de guvernanță. Consecințele activității umane asupra uh, oceanului, asupra planetei, nu depind de frontiere Uh, știm foarte bine care sunt teritoriile maritime, asta e important pentru țările care au ieșire la mare sau la ocean, care sunt țări de coastă, dar tocmai din, această, din acest motiv avem nevoie de o guvernanță mai uh, puternică la nivel internațional. Conceptul acesta de creștere albastră, de economie albastră, în momentul în care îl abordăm din punct de vedere regional, din punct de vedere european, e bine, acest concept trebuie să fie dezvoltat la maxim. Și aș vrea să mă refer la extinderea canalului uh, Suez care ar reprezenta o oportunitate fantastică de creștere, de ocupare. Să nu putem să facem acest lucru fără să evocăm și eventuale efecte negative. Aș vrea să revin asupra unor afirmații făcute de anumiți uh, uh, lideri în domeniul uh, organizațiilor de pescuit. Uh, noi avem datoria de a analiza în mod obiectiv și imparțial impactul activităților uh, antropomorfice asupra uh, planetei. Și trebuie să recunoaștem că dimensiunea teritorială este ceva important și că la toate nivelurile, în întreaga legislație aplicabilă mării, trebuie ca în ultima instanță să fim mai bine pregătiți, să împărtășim aceleași îngrijorări. Mai la asta trebuie să ne gândim, la împărtășirea acelorași preocupări, îngrijorări, punerea în comun a resurselor. Și guvernanța aceasta mondială trebuie să se facă tocmai la un nivel mai globalizat, mai mondializat, dincolo de aspectele teritoriale, regionale, naționale. Nu cred că e nevoie de neapărat să adoptăm o abordare total nouă. Și nici nu cred că e nevoie de noi texte legislative în ceea ce privește mările și oceanele. Însă putem uh, îmbunătăți gestiunea la nivel național, internațional, să avem o mai bună coordonare a diferitelor abordări și făcând față unor situații specifice, atât la scară mondială cât și la scară mai redusă, regională. De aceea mi se pare deosebit de important ca Uniunea Europeană și statele sale membre să poată să opereze această analiză în așa fel încât instanța aceasta de guvernanță internațională a oceanelor să devină o realitate în secolul 21, pentru că textele Națiunilor Unite trebuie să fie analizate, trebuie să fie dezbătute. Știm foarte bine că populația uh, uh a, cre- a uh, crescut foarte mult, s-a dublat Uh, în ultimele decenii și acest lucru are consecințe importante supravieții de zi cu zi și e clar că acest, uh, această nouă șansă și anume creșterea albastră ar putea să reprezinte o soluție. Dacă evocăm, spre exemplu, fermele piscicole, acestea ar reprezenta o soluție, dar cu impact ecologic. De aceea eu sunt convins că trebuie să abordăm această chestiune a oceanelor, de guvernanța lor la nivel internațional în mod mai ferm. Și trebuie să ținem seama că în momentul în care a fost creat acest context legislativ, legislația maritimă, Uh, e clar că aceasta ne deschide anumite perspective, însă a venit momentul ca acest text să fie întărit, să fie consolidat. Mulțumesc. E, eh, gracias, președinte. Doamna Senra, mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat cu multă atenție uh, prezentarea făcută de către comisie, uh, sunt de părere că durabilitatea este cuvântul uh, cel mai important în momentul în care vorbim despre oceane. Cred eu că obiectivul nostru uh, este să aprofundăm uh, guvernanța atât la nivel de state cât și la nivel internațional, o guvernanță care să ne permită să ne să acaparăm oceanele pentru niște interese foarte diferite decât pescuitul artizanal sau pescuitul pe scară mică. Eu cred că astăzi putem vedea în mod foarte clar cum în fiecare țară din lume și chiar și în Uniunea Europeană. Cum anume, anumite țări din Sud, țări în curs de dezvoltare, uh, putem vedea cum anume activitățile care se dezvoltă uh, prin aceste forme de guvernanță, prin politica de pesc- comună de pescuit, prin acordurile uh, de pescuit, acorduri comerciale, etc., etc., merg de fapt în detrimentul pescuitului tradițional, pescară mică, artizanal și dacă vedem actorii implicați și paralelismul pe care îl putem trasa față de agricultură, care de asemenea reprezintă parte importantă a suveranității alimentare și a producerii de alimente, după cum am spus, aș vrea totuși să mă refer aici la ceea ce spunea Olivier Sud, pentru a aminti, de fapt, despre ce e vorba exact și în ce situație ne-am putea găsi. El spunea, domnul Olivier de Suter, după cum știți, el a fost trimis special la Națiunilor Unite în ceea ce privește dreptul la alimentație și a afirmat în mod foarte clar într-un discurs în fața adunării generale a Națiunilor Unite în felul următor. Acopărarea oceanelor prin acorduri de acces care sunt extrem de opace și care prejudicează de fapt micii pescari și care uh, nu oferă acces populațiilor locale la resurse ar putea reprezenta de fapt exact aceeași problemă serioasă ca și acapararea terenurilor. Eu, din punctul meu de vedere, aș dori să-mi uh, exprim o uh, nemulțumirea față de toate aceste forme de guvernanță a oceanelor care de fapt vor favoriza o acaparare a oceanelor pentru a specula pentru a exploata resursele, pentru a exclude pescarii uh, locali uh, din, uh, din comunitățile locale și pentru a penaliza pescuitul pe scară mică. Uh, pentru că această, acest pescuit tradițional, de fapt, alimentează și furnizează pește uh, piețelor locale. Deci mă opun în cazul în care se va ajunge la astfel de situație. Președinte, mulțumesc, Ani. Da, mulțumesc, domnule președinte. Toate aceste informații mi se pare extrem de interesante, însă, sincer, vă mărturisesc, n-am înțeles chiar tot, uh, sau, mă rog, n-am auzit poate tot din intervenția comisiei. E clar că e vorba de o dezbatere îndelungată și ieri am auzit niște informații care veneau dinspre Germania și în care se spunea că, în mod foarte clar că, de fapt, Germania își dorește ca anumite teritorii Natura 2000 uh, să fie instaurate și uh, uh, în cadrul maritim, asemănător cu ceea ce avem pe uh, uscat, uh, cu anumite compensații. Acum nu știu dacă putem obține o astfel de gestiune specifică pentru astfel de suprafețe. Apoi, un alt aspect uh, și care ne privește pe toți, mai ales pe noi în țările de jos, pescuitul uh, stridilor, midiilor. Și aș vrea să știu cum anume poate fi gestionată o astfel de activitate. Mulțumesc, doamna Rodus. Mulțumesc. Am o întrebare pentru comisie. Această temă nu privește neapărat uh, politicile de pescuit. Mai degrabă, pescuitul uh, prezintă, reprezintă doar o parte minoră în toată această chestiune, pentru că există multe alte feluri în care putem utiliza transportul, uh, energia maritimă și așa mai departe. Deci trebuie să fim uh, Atenție uh, cum uh, facem cu toate celelalte activități și cum pot afecta stocurile de pești. Este o chestiune atât de importantă încât e păcat că nu abordăm această tematică aici la Parlament. Avem un grup de integrare a politicilor. Am analizat uh, această chestiune în mai multe comisii, însă mi-aș dori să o facem și la Comisia de Pescuit, însă din păcate nu avem majoritatea necesară, deși este o temă foarte importantă. Cred că există foarte mult potențial, dar rezultatele ar putea fi catastrofice dacă nu avem o atitudine rațională, dacă nu acționăm în mod corect ar putea fi mai degrabă o chestiune de menținere a mediului marin în condiții de sănătate, de utilizare adecvată a acestuia și de aceea vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a continuat să lucreze pe această temă. Și cred că ar trebui să ne facem și noi datoria, astfel încât să uh, ajutăm la înființarea de noi rețele internaționale pentru a aborda această tematică la conferințele internaționale pentru a ajunge la rezultate concrete. Pentru Comisia de Pescuit pot să spun că e clar că fără mare nu avem pescuit, dar nici pescuitul nu-l avem fără mări și oceane, deci avem nevoie de un ocean uh, sănătos și trebuie să ne asigurăm acest lucru. Mulțumesc, doamnă Rodus. Nu știu dacă mai dorește cineva să intervină. Se pare că nu. Am să dau atunci cuvântul din nou domnului Zimăr din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentariile făcute, de care vom ține cont fără îndoială în procesul de reflexie pe care l-am început deja. Aș reveni foarte pe scurt la câteva elemente importante. În primul rând, au fost prezentate mai multe teme pe care nu le-aș fi inclus în prezentarea mea inițială, dar e clar, de fiecare dată ne dau seama mai târziu că există mai multe teme care ar trebui incluse și pe care nu le-am inclus. Așa că vă mulțumesc pentru aceasta, în special atunci când e vorba de impactul schimbării climatice asupra oceanelor E clar că aceasta este o temă de actualitate, dar nu numai atât, este o temă foarte importantă, tot ceea ce ține de gestionarea resurselor uh, oceanografice și care ar avea un impact direct asupra pescuitului, printre altele. Am ascultat și o inter intervenție în legătură cu mineritul, uh, exploatarea resurselor min minere la adâncimi foarte mari în mări, o temă foarte uh, delicată care este în atenția noastră și care va fi inclusă în procesul de reflexie pe care îl realizăm. Cele două intervenții legate de pescuitul uh, pe scară mică și aceasta este o temă foarte importantă în contextul actual, nu doar în context european, ci, așa cum a spus și dumneavoastră, în contextul internațional, pentru că o temă care apare în mod recurent este că pentru a avea o bună dezvoltare a resurselor uh, din ocean pe termen lung, deci în mod durabil, trebuie să se țină cont de felul în care se dezvoltă activitățile realizate pe coastă și asta include, bineînțeles, și pescuitul pe scară mică în Europa și în țările în curs de dezvoltare. Întrebarea referitoare la felul în care se implementează legislația din cadrul Natura 2000. Avem aici dezbateri și aș face referință la colegii mei din departamentul competent, pentru că noi nu ne ocupăm în mod direct de felul în care se implementează legislația europeană, ci ne ocupăm mai degrabă de felul în care am putea întări sau uh, dezvolta și mai mult cadrul reglementar internațional sau nereglementar internațional, astfel încât să avem o mai bună gestiune a resurselor uh, din ocean. Bineînțeles, aici uh, se includ și zonele maritime protejate, indiferent de programele în care sunt incluse sau nu. O altă temă importantă, pescuitul, care este esențial în acest context și aș vrea să vă atrag atenția că ne aflăm în etapa de colectare a răspunsurilor în cadrul procesului de consultare pe care l-am lansat și nu știu dacă am primit contribuții substanțiale până acum din partea reprezentanților acestui sector mi-aș dori foarte mult să avem astfel de contribuții pentru că ele ne-ar ajuta în mare măsură. Iată ce vreau să vă spun, domnule președinte, la momentul acesta. Bineînțeles, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice dezbatere ulterioară, pentru a intra în mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la punctul 8, dacă sunteți de acord pentru că schimbasem, inversasem punctele. E vorba de gestionarea și colectarea datelor în sectorul pescuitelor și a felul în care se susține politica comună de pescuit. Raport uh, pe care îl are grupul FDD, domnul Marco Afonte este raportor și astăzi vom vedea prezentarea comisiei, după care vom avea un schimb de păreri, așa că dau cuvântul imediat reprezentantului comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Isabel, scuză, dar nu te văzusem. Te rog. Da, am trecut aici ca să pot să fac prezentarea mai bine. Vă mulțumim foarte mult pentru ocazia pe care ne oferiți de a face această primă prezentare. Am să mă centrez doar pe câteva puncte importante astăzi. Este o chestiune destul de tehnică și am să încerc să o fac uh, pe cât de interesant și de simplu cu putință. După cum știți, uh, regulamentul pentru colectarea de date oferă politicii comune de pescuit date științifice, armonizate, iar armonizarea acestora este din ce în ce mai mare pentru a avea o bună evaluare a stocurilor și, pe de altă parte, pentru a obține informații în legătură cu uh, starea în care se află sectorul pescuitului și a acvaculturii în Europa. Este deci un instrument foarte util, tehnic, adevărat, dar important. Am să vă descriu principalii parametri utilizați în pregătirea acestei propuneri de revizuire. De altfel este simplu. Am avut, în primul rând, revizuirea regulamentului cadru pentru politica comună de pescuit, în care avem un articol întreg referitor la colectarea de date. Deci, obiectivul era acela de alinierea parametrilor, nu doar în regulamentul de bază, ci și de a ține cont de regulamentul de colectare a datelor. Al doilea parametru. Există un alt regulament în legătură cu Fondul European de Afaceri Maritime și Pescuit, care include nu doar finanțarea la nivel european a sumelor necesare, ci prevede și modalitățile prin care statele membre ar putea implementa aceste programe de colectare a datelor. E vorba aici și de o programare la nivel financiar. Bineînțeles, și aici e nevoie de o aliniere între acest regulament și noul regulament. Un ultim parametru esențial în evaluările pe care le-am făcut de-a lungul timpului am văzut că în principiu avem un sistem care funcționează bine și care de-a lungul anilor a permis să oferim date oamenilor de știință și factorii de decizii, date cu informații relevante și absolut necesare pentru politica comună de pescuit și date în legătură cu diversele modalități utilizate. În principiu, deci, am considerat că nu e nevoie să facem o adevărată revoluție, ci mai degrabă să asigurăm o continuitate a unui sistem care funcționează bine. Există și o serie de elemente pe care considerăm că nu este util să le schimbăm. În primul rând, arhitectura de implementare a regulamentului, care este oarecum un regulament cadru de bază, și care completează regulamentul printr-un program multianual de colectare a datelor. Acestea sunt implementate prin programe naționale și planuri de acțiune din partea statelor membre. Toate acestea sunt adoptate ulterior de către Comisie principiul de funcționare și de gestionare a datelor după ce acestea sunt uh, colectate. Acestea au fost stabilite de mult timp. E vorba pentru statele membre de baze de date funcționale și sigure în același timp. Acestea sunt responsabile de uh, manipularea sau procesarea datelor atunci când sunt cerute din partea altor utilizatori și de respectarea standardelor internaționale. E vorba de responsabilități foarte clare care sunt asumate de statele membre și care au existat și au funcționat bine până acum. Un al treilea element fundamental este faptul că vorbim despre un regulament de colectare a datelor și care este utilizat pentru colectarea anumitor tipuri de date, dar Principiul fundamental este că toate datele colectate în cadrul politicii comune de pescuit, în cadrul acestui regulament, dar și a altora, trebuie să fie furnizate utilizatorilor final în scopuri științifice pentru a evalua mai bine uh, starea stocurilor. Asta am făcut până acum, a funcționat destul de bine, deci vom menține principiul în picioare și chiar vom încerca să-l îmbunătățim. Un ultim element este uh, rolul Comitetului Științific, care este esențial pentru a însoți activitatea de monitorizare a statelor membre, pentru elaborarea programelor anuale, de asemenea, toate acestea vor rămâne în picioare pentru că au funcționat foarte bine și vom utiliza pe cât posibil avizul acestor experți independenți. Iată acum care sunt schimbările propuse. Ar fi patru domenii principale în care am dorit să îmbunătățim funcționarea regulamentului. În primul rând, e necesară o ajustare a regulamentului în funcție de noile nevoi din noua politică comună de pescuit. Trebuie să se țină cont de conținutul principal al programului de colectare a datelor și să vedem care sunt în principal datele pe care statele membre sunt responsabile să le colecteze. Legiuitorul poate să precizeze, lucru care până acum nu era foarte clar, că se vor continua să se strângă în continuare datele sociologice, biologice și, de asemenea, se vor evalua mai bine consecințele asupra ecosistemelor. Aceste date vor fi utilizate atunci când vom avea capacitatea să evaluăm efectele obligațiilor de debarcare Vom încerca să evaluăm și consecințele acvaculturii asupra mediului atunci când este posibil, pentru că la momentul acesta nu este chiar întotdeauna uh, posibil și vom îmbunătăți colectarea datelor de tip socioeconomic pentru a îmbunătăți capacitatea de evaluare la nivel național, în special pentru politica comună de pescuit și pentru a putea avea o reconciliere între factorii economic, de mediu și social. Un al doilea element de ajustare ar fi acela al întăririi cooperării la nivel regional între bazinele maritime între statele membre. În primul rând, prin regionalizarea reformei politicii comune de pescuit. Până acum am avut uh, întâlniri de coordonare la nivel regional între statele membre. Vom uh, îmbunătăți sistemul uh, actual pentru că am văzut că um, s-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește schimbul de informații și de date între statele membre în ultimii ani și vom încerca să consolidăm aceste efecte printr-o încadrare la nivel european, deci printr-o coordonare în cadrul grupului de coordonare regional. Grupul va avea o serie de sarcini minime dar ar putea merge și mai departe pentru redactarea de planuri regionale de corectare de date atunci când vor fi pregătite să o facă. Cooperarea regională între statele membre, de altfel, variază foarte mult uh, dintr-un bazin maritim în altul, deci vom ține cont și de această specificitate pe viitor. Comisia va utiliza aceste grupuri de coordonare regională, le va consulta la momentul elaborării planurilor multianuale de colectarea datelor și ne așteptăm ca și statele membre să se consulte între ele în cadrul acestor grupuri atunci când își elaborează planul de acțiune, pentru că de fapt acesta ar fi obiectivul principal al grupurilor de coordonare. Un al treilea domeniu de modificare a acestui regulament. Noi ne dorim ca datele colectate să fie utilizate mai mult și mai bine. E adevărat că datele sunt deja foarte utilizate de către oamenii de știință, pentru că atunci când li se cere avizul științific pentru gestionarea stocurilor de pescuit, ei utilizează aceste date. S-ar putea utiliza metode de gestiune pentru a îmbunătăți interconectivitatea între diversele sisteme existente, pentru că aceste date se referă nu doar la pescuit, ci și la acvacultură, au date de natură biologică, dar și uh, economică, deci datele ar trebui să fie la dispoziția unui număr cât mai mare de utilizatori. Vom încerca să ne asigurăm că datele de caracter personal ceea ce se întâmplă în mod excepțional, pentru că e vorba aici de date agregate. Dar dacă există și date personale, avem toate prevederile necesare pentru a asigura protecția acestora, bineînțeles, pentru că scopul nostru este ca pe viitor datele la nivel regional și național sau la nivel european, pentru că și Comisia primește date din partea statelor membre și grupurile de asemenea, deci să, se, să existe o legătură și o interconectare între toate aceste sisteme de date. În felul acesta ele ar fi mai accesibile pentru mai multă lume, dar ar reprezenta și un mijloc de reducere a poverii administrative existente la momentul acesta în statele membre asupra autorităților uh, administrative, pentru că acestea trebuie să răspundă fiecarei cereri în parte printr-o manipulare în principal manuală a acestor date, costul acestei procesări fiind, bineînțeles, excesiv. Ajustările pe care le propunem ar include și un proces de simplificare, acesta fiind un element uh, ce se regăsește în toate propunerile Comisiei și care ar dori să ușureze sarcina statelor membre în mod foarte pragmatic. Începem deci cu regulamentul european, care include prevederi destul de detaliate, detaliate în legătură cu colectarea datelor. Toate acestea au de-a face, din punctul nostru de vedere, cu uh, o analiză științifică și statistică și vom încerca o simplificare a legislației, nu vom mai interveni în acest domeniu, dar vom stabili care este procesul prin care statele membre vor implementa aceste metode și aceasta prin coordonarea regională și prin implementarea planului de lucru adoptat la nivelul Comisiei. Un alt element de simplificare ar fi acela de simplificare legislativă pentru că există foarte multe duplicări sau uh, uh, elemente suprapuse în legislația europeană, în special în ceea ce privește regulamentul de pescuit și regulamentele pentru date statistice. Deci principiul nostru ar fi unul simplu. Regulamentul va colecta date doar când acestea nu sunt colectate prin intermediul altor regulamente comunitare. Aceasta va reprezenta și o constrângere pentru comisie, pentru că comisia este cea care elaborează planul multianual de colectare a datelor. Celelalte date însă ar trebui să fie utilizabile și transmise atunci când va fi nevoie. O să trecem și la o etapă de curățare, să spun, a definiției datelor ce vor trebui colectate. Deci vom cere de la uh, statele membre să colecteze doar datele care pot fi folosite. Pentru că se întâmplă ca datele colectate să nu poată fi folosite de către um, oamenii de știință sau să nu prezinte interes pentru aceștia. În fine, în ceea ce privește nivelul de luare a deciziilor, noi propunem ca programul anual de colectare a datelor să hotărască care sunt datele ce trebuie colectate de către fiecare stat membru. E vorba și de armonizarea seriilor uh, statistice care s-au creat de-a lungul timpului și care ar fi păcat să se piardă. Acum, în ceea ce privește modalitatea de colectare, uh, aceasta este uh, ascendentă. Deci, statele membre, prin coordonare regională, supun comisiei aceste proiecte, iar comisia este cea care aprobă sau nu, odată ce uh, Uh, s-a consultat cu Comitetul Științific, Tehnic și Economic pentru Pescuit. Mă rog, s-a ajuns uh, în timp la un uh, sistem destul de alandala pe care noi încercăm să-l raționalizăm. Mm, am cam încheiat cu prezentarea conținutului. Acum, în ceea ce privește forma acesteia, e destul de uh, neobișnuită, e vorba de o reformare. Noi am propus reformarea tocmai pentru a asigura transparența. Atât transparența procesului legislativ, cât și transparența rezultatelor. această necesitate de a armoniza regulamentelor uh, a dus și la um, cerințe de redactare. Deci o modificare tradițională a regulamentelor ar fi dus practic la apariția a două texte, textul vechi și textul nou. Ori lecturarea acestora n-ar fi fost nici de cum una ușoară. Avem o, unele părți în, gre, în gri sau hașurate. Acolo e vorba de noutăți, de modificări ale mm, regulamentului actual. În fine, ă, există și o dată limită care pentru noi este foarte, foarte importantă și anume ă, data limită pentru programul multianual actual. Acest program expiră la finele anului viitor. Cu alte cuvinte, statele membre au la dispoziție un termen uh, fixat prin reglementare până la 31 octombrie pentru uh, înaintarea noilor programe de punere în aplicare. Date fiind toate cerințele de coordonare, ar fi mai bine ca acest uh, regulament revizuit să fie ad adoptat de către legislator în uh, prima parte a anului 2016. Așa, uh, în lumea ideală ar fi chiar în primele zile ale anului 2016, dar asta, așa, Fac o mică sugestie, e vorba de un deziderat. În orice caz, dorim să evităm crearea unui vid juridic în ceea ce privește obligațiile care revin statelor membre, în ceea ce privește ce tip de date ar trebui să uh, colecteze odată ce acest plan intră în aplicare. Mulțumesc, Marco. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei pentru această prezentare. O prezentare foarte clară, foarte completă și care ne face să înțelegem uh, foarte bine că acest dosar este unul foarte complex și eminamente tehnic. Până la urmă și instrumentul uh, ales este unul destul de complex și dificil, e vorba de o reformare, deci uh, lucrurile sunt departe de a fi simple. Apoi toată treaba asta cu părțile care apar în gri, părțile hașurate și așa mai departe, nu înlesnesc uh, citirea lui. Eu am început acum să studiez această propunere, deci uh, mă voi mărgini doar la câteva mici observații deocamdată. Aș vrea să știu și care este părerea colegilor pe acest dosar, ca să văd cam în ce direcție ne îndreptăm. Însă, în general vorbind, așa la o primă citire, mie mi se pare o propunere rezonabilă, cu obiective clare. Uh, sunt de acord cu multe dintre punctele acestei inițiative. Deci, încă o dată, mie mi se pare că merge în direcția cea bună, dar vreau să aflu mai multe, mai multe despre părerea colegilor, dar și uh, de, uh, de la utilizatorii finali. În următoarele zile voi organiza tocmai o întrunire cu aceștia pentru a vedea cum, ce și-ar dori ei de la acest sistem și cum ar dori să funcționeze. Aș dori să subliniez câteva lucruri. Există un elan puternic către disponibilitatea datelor. Ei bine, eu sprijin întru totul această idee. Mult prea adesea colectarea datelor este, reprezintă o activitate uriașă și, din păcate, apare un uh, obstacol între aceste date și utilizatori. Până la urmă, trebuie ca datele să folosească la ceva. Eu cred că ar trebui să se lanseze și o campanie de sensibilizare. Să se spună utilizatorilor, iată, există aceste date, le aveți la dispoziție, folosiți-le. Eu unul, spre exemplu, habar nu aveam de existența acestor date până acum și că toți actorii din sectorul pescuitului se puteau folosi de ele. Toate deciziile politice în privința gestionării pe care le-am luat în ultima vreme și așa se va întâmpla și pe viitor, se bazează pe date de multe ori datele se cam bat cap în cap. Și tocmai discuția din ultimele zile pe marginea planului multianual pentru Baltica uh, a fost marcată tocmai de faptul că unii trag hăi, alții cea în privința acestor cifre. Deci ar trebui să se normalizeze puțin această discuție. La prima vedere, Uh, cred că, într-adevăr, situația ar trebui să se schimbe. Pentru că altfel uh, o să pedalăm în gol și o să lucrăm degeaba. Încă o dată, datele trebuie să poată fi și comparabile ca să folosească cu adevărat. Deci eu cred că, și pe de altă parte, consider că centralizarea datelor este foarte importantă. Oricum, uh, politica comună pentru pescuit uh, merge în această direcție și se subliniază în, stat, în uh, document faptul că um, coordonarea regională este foarte importantă și colaborarea dintre statele membre. Dar eu aș vrea să dăm dovadă de mai mult curaj. Atunci când apar mai multe posibilități în privința modalităților de gestionare a bazelor de date, atunci când se vorbește de un uh, centru european pentru datele pentru pescuit, e prezentat drept una dintre cele patru posibilități, dar care după aia nu se regăsește în propunerea Comisiei. Încă o dată, eu cred că propunerea merge în direcția cea bună, dar parcă nu e suficient de ambițioasă. Ar trebui să existe o bază unică de date la nivel, la nivel european. Datele ar fi disponibile pentru toată lumea. Până la urmă și normele ar avea de câștigat pentru că Uh, toate aceste date vor trebui să fie conforme cu normele în vigoare. Deci, încă o dată, există puncte foarte bune în propunerea comisiei, printre care și faptul că aceste uh, date vizează și impactul pescuitului asupra ecosistemelor și oamenilor. Deci, da, e vorba despre o mă, um, privire de ansamblu de 360 de grade asupra um, politicii comune de pescuit. E vorba și de spațiile protejate, de cetacee, de testoase. Dacă vor fi colectate realmente aceste date, <clears throat> va fi foarte bine. Deocamdată acestea sunt colectate în baza unor proiecte individuale. Și apoi, ar mai fi important ca în aceste baze de date să fie integrate și datele legate de, de obligația de debarcare. Pentru că E foarte, sunt foarte importante și aceste cantități care până la urmă nu se regăsesc uh, pe, în magazine și care sunt practic aruncate. Foarte important ca toate aceste date să figureze la final în uh, baza de date. Și apoi, în raport se vorbește despre date fiabile ca, și care vor putea fi folosite de către uh, oamenii de știință. Ei bine, aici eu am niște dubii pentru că uh, Ă, UE este cea care hotărăște ce date trebuie colectate, dar se lasă marjă de manevră statelor ă, membre în privința metodelor pe care să le folosească pentru colectarea datelor. Până la urmă pot fi utilizate Uh, pot fi colectate aceleași date, dar cu metode diferite și atunci rezultatele sunt diferite. În consecință nu mai pot fi comparabile și, deci, nu sunt fiabile. O, e foarte importantă o listă, o paletă largă de criterii pentru colectarea datelor, pentru că altfel, încă o dată, aceste date nu vor mai putea fi comparate și, practic, nu vor folosi la nimic. Oricum, voi uh, reveni asupra acestei propuneri odată ce mă voi fi uh, întâlnit și discutat cu utilizatorii finali, pentru că vreau să înțeleg foarte bine ce a funcționat până acum, ce a șchiopătat și ce se poate îmbunătăți pentru a asigura o mai bună productivitate a acestor date, de care este clar nevoie. E vorba despre resurse economice de cea mai mare însemnătate și aceste date trebuie să fie deci cât mai productive cu, cu putință. Mulțumesc, Marco. Am două înscrieri la cuvânt. Richard Corbett, raportor din umbră. Mulțumesc. În primul rând țin să mulțumesc Comisiei pentru o prezentare foarte clară, limpede ca apa. Evident că într-un document uh, de reformare uh, nu te regăsești ușor Așa că mulțumesc tocmai pentru claritatea prezentării. Așa cum am putut vedea bine ieri la audiere, datele uh, sunt vitale și colectarea acestora este vitală pentru luarea de decizii. De multe ori uh, se ajunge și la uh, conflicte pe marginea acestor date, așa cum am putut vedea ieri spre finele audierii noastre. Într-adevăr, sistemul ar trebui îmbunătățit Mă bucur că se propune raționalizarea și standardizarea datelor de către comisie, dar că în același timp comisia propune o lărgire a spectrului de date colectate. Pe No, oricum, e un, o idee foarte bună. Acum diavolul se va ascunde în amănunte cu siguranță. Unele aspecte nu mi-e foarte clar cum vor funcționa în practică. Mă bucur că sunteți de acord cu mine, domnule președinte. Principiul uh, împărtășirii datelor mi se pare unul de foarte mare însemnătate. Uh, grupurile de coordonare, coordonare regională ar putea să aibă un rol foarte însemnat de jucat. Până uh, deocamdată, colectarea de date se face în mod separat pentru fiecare stat în parte, câteodată pe aceeași zonă de mare ar trebui într-adevăr să se evite suprapunerile și metodele ar trebui îmbunătățite. Astfel se va ajunge la niște date statistice de o calitate mai bună. Și interoperabilitatea va avea de câștigat. Și încă o dată s-ar uh, evita um, supra, suprapunerea eforturilor. Uh, și eu aplaud un uh, efort de transparență suplimentară și um, accesul utilizatorilor final la aceste date. Până la urmă, toate datele ar trebui să fie disponibile pentru toți pe care aceste date îi interesează, nu-i așa? Deci e vorba de instituții, uh, ONG-uri, uh, guverne, oameni politici, cetățeni, pescari. Oricine ar trebui să poată avea acces la aceste date. Astfel, uh, nivelul dezbaterilor nu va avea decât de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gabriel Mato. Grazie. Foarte telegrafic, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Eu cred că suntem cu toții de acord asupra importanței pe care o are, pe care o au aceste date, atât uh, colectarea acestora, cât și utilizarea lor ulterioară folosirea lor. Deci trebuie să subliniem acest lucru. Trebuie să dispunem de date armonizate, fiabile și care să fie corecte în ceea ce privește flotele noastre și activitatea și felul în care aceste date sunt culese. Eu aș avea două întrebare, foarte pe scurt. E foarte clar că există solicitări de date în mod, într-un sistem foarte structurat, foarte concret, foarte clar și, în al doilea rând, felul în care se colectează aceste date, noutățile care s-au introdus, introdus într-adevăr vor duce la o scădere a poverii administrative? Și, în al treilea rând, Uh, dacă sistemul va fi suficient de flexibil și să țină seama în anumite cazuri de anumite modificări ale flotelor și deci o, o prea mare solicitare de date într-un număr mult prea mare s-ar putea să pună probleme. Mulțumesc! Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, de asemenea. E vorba de da un dosar foarte complex, foarte tehnic și de aceea e clar că trebuie să aprofundăm uh, analiza acestuia. Dar vreau totuși să spun două lucruri în fond. Primul lucru la care vreau să mă refer și așa a spus și colegul meu, este referitor la colectarea de date. Evident, suntem de acord, dar trebuie să determinăm că în această colectare a datelor, dacă aceasta se face în mod clar și transparent și dacă datele ajung într-adevăr la utilizatorii finali, pentru că uh, așa cum spuneau și colegii, dacă noi colectăm date și limităm numărul de date disponibile, ne putem pune întrebarea care este și uh, utilitatea. Le putem utiliza, eu știu, nu știu, în domeniul științific sau și apoi vreau să mai insist de asemenea asupra unui alt aspect. Trebuie să aprofundăm uh, lucrurile și să vedem dacă nu cumva, în loc să ajungem la o simplificare, dacă nu cumva ajungem la o complicare administrativă. Uh, pentru că e nevoie de o metodă diferită de gestionare a datelor și asta s-ar putea să ducă la o sporire a poverii birocratice. Așa că Trebuie să găsim acel echilibru necesar, pe de o parte, pentru colectarea datelor, dar, în același timp, acest lucru să nu ducă la o povară administrativă suplimentară, ci să ducă la o simplificare. Bun. Acest lucru ar afecta și acele flote care în momentul de față nu sunt afectate de sistemul de colectare a datelor în vigoare. Eventual ar afecta și acele flote care nu sunt acoperite, care nu au obligații, îndatoriri de furnizarea datelor. Uh, ar fi foarte interesant să știm exact cum se va repercuta uh, numărul spărit de date colectate asupra întregului ecosistem. Se vor uh, colecta și date în ceea ce privește acvacultura. Și aș dori să știu, așa cum spuneam Adinaur, să știu dacă într-adevăr absolut toate flotele vor fi acoperite de noul text astfel reformat în ceea ce privește colectarea aceasta de date pe care le vom obține, le vom coordona, dar în același timp ne dorim și un sistem simplificat. Mulțumesc, Clara! Și acum Ulrike. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare. Acum câteva zile am avut aici o audiere cu oameni de știință și ei cu toții au spus că datele sunt disponibile, dar că nu au suficient personal pentru a și le analiza aceste date, pentru a le procesa. Acum, întrebarea este următoarea către comisie. A, ce părere aveți noastră? Datele sunt suficiente? Oamenii de știință au dreptate? Și dacă au dreptate, atunci poate că o să trebuiască să ne mai gândim la felul în care aceste date vor fi procesate, pentru că nu știu dacă e nevoie de date noi, ci mai degrabă să exploatăm, să utilizăm pe cele pe care le avem deja la dispoziție. Deci, de fapt, până la urmă e vorba de o chestiune bugetară, să angajăm personalul necesar. Eu cred că ar fi o greșeală să vrem să sporim numărul de date culese, în timp ce oamenii de știință ne spun că, de fapt, sunt destule, numai că nu avem suficienți oameni care să vină și să le și analizeze. Mulțumesc, Ulrike, domnul președinte. Acum aș dori să știu dacă eventual uh, doamna reprezentantă a Comisiei, Izabel, poate să vină cu anumite răspunsuri, comentarii da, poate în ceea ce privește două întrebări. În... Mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, comentarii care ne încurajează și care, de asemenea, Uh, ne uh, reprezintă și o provocare. Trebuie să explicăm cât mai bine ceea ce dorim să facem, să avem informații la dispoziția tuturor. Eu Întrebarea este cum anume vom simplifica într-adevăr sistemul. Eu cred că voi avea ocazia, poate mai în detaliu ulterior, să vă explic cum anume și exact. Dar, datorită Parlamentului European, în discuțiile și în elaborarea referitor la fondul uh, european maritim și pentru pescuit, dacă mi-aduc eu bine aminte, colectarea de date în Europa va avea o sporire bugetară de 40% fonduri publice. Asta înseamnă fonduri la nivel național plus fonduri la nivel european, deci combinat. Și nu numai că e vorba de o sporire de 40%, ci și de o sporire a cofinanțării de către Uniunea Europeană care trece de la 50% la 80% prag. Deci, cred eu că e ceva fundamental care se înscrie în acest spirit de modificare a sferei de acoperire, care se extinde un pic. Apoi, pe de altă parte, există și niște solicitări mai exigente de punere la a datelor către statele membre și mai mult decât atât, o promisiune din partea statelor membre de a interveni acolo unde va fi nevoie. Deci nu numai că vom simplifica da- procesul de colectare, ci și vom spori calitatea acestor date. Deci, acest lucru face parte dintr-un întreg proces de scădere a poverii administrative. Apoi, pe de altă parte, doamna Rodust a subliniat un aspect foarte important, fundamental în această etapă. Noi obținem niște date brute. Deci e nevoie de date bune, de date de calitate. Dar, ulterior, aceste date trebuie să fie utilizate, analizate. Și asta înseamnă, de fapt, aviz științific. Aviz științific dat de către diferitele instanțe științifice, cum ar fi uh, uh, diferitele agenții și organisme care trebuie să aibă personalul necesar și că statele membre și Uniunea Europeană să le pună la dispoziția personalul și, și oamenii de știință bine pregătiți, formați. Și mai mult decât atât, să aibă și niște modele informatice, softuri informatice și de, uh, de calcul matematic, în așa fel încât să poată să și uh, utilizeze aceste uh, date, în așa fel încât uh, aceste cunoștințe referitor la modelul științific utilizat pentru a calcula și pentru a prevedea evoluția ulterioară a stocurilor să uh, fie cu putință. Însă asta nu ține neapărat numai de noi. Uh, trebuie să știți că toate dezbaterile care sunt lansate și la care dumneavoastră puteți participa pentru a participa chiar și la acea etapă de îmbunătățire a datelor științifice și a cunoștințelor științifice de care dispunem este o etapă esențială și clar că ne vom uh, apleca asupra acestor uh, date. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult Izabel și Marco, ca și raportor, câteva cuvinte la final pentru a uh, uh încheia. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, da, Comisia a răspuns deja la unele dintre întrebări la care vreau să răspund și eu, așa că am să fiu și mai succint. E clar că ne așteaptă o dată limită, 2016, un calendar strâns și cu toții ne dorim să respectăm acest calendar. În consecință, angajamentul pe care noi ne l-am luat este acela de a prezenta un prim proiect pentru această propunere încă din luna decembrie, lucru care ne va permite să abordăm acest subiect în comisia noastră din luna decembrie și ulterior vom transmite acest raport mai departe cât mai repede cu putință. Uh, ar fi fost bine dacă am fi putut să ne întâlnim și în luna ianuarie. Se pare că nu se poate, asta e calendarul. Bun. Președintele, mulțumesc foarte mult. Gabriel, schimb de opinii pe 12 sau pe 13 octombrie 2015, prezentarea proiectului de raport pe 9 sau 10 noiembrie, după care data limită de depunere a amendamentelor 19 noiembrie, vot în comisie iunie-ianuarie și în plen martie 2016. Evident, calendarul poate fi modificat în funcție de nevoi. Bun, iată că ajungem acum la finalul ședinței noastre, nu avem nimic la diverse, comunicări din partea președintelui în ceea ce privește recomandările coordonatorilor. Recomandările coordonatorilor au fost deja distribuite, verificate. Aveți comentarii pe marginea lor? Nu? Foarte bine, vă mulțumesc. Atunci aceste recomandări se adoptă. Vă stabilesc o întâlnire data viitoare, 12 octombrie 2015, la ora 3 la 18.30 și a doua zi de dimineață până la ora 18.30. Mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, și interpreților. Interpreții mulțumesc domnului președinte. O seară plăcută! <laughs> Oh, yeah.